So, liebe Kolleginnen, Așadar, dragi colegi, so, ein schön... Așadar, dragi colegi, că nu e niciun coleg în sală, spune președintele. Să continuăm cu ședința comisiei. Mm, uh, Trecem la punctul 14 o recomandare de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocieri pentru o convenție de stabilire a unei instanțe multilaterale pentru soluționarea litigiilor în materie de investiții. Wichtiger, der ja ganz E o etapă importantă cu totul în interesul Parlamentului European și discuțiile în legătură cu un posibil acord cu SUA, TTIP și în special în legătură cu acordul CETA cu Canada. Noi în Parlament am dorit să trecem de la sistemul ISDS să nu-l mai folosim în acordurile semnate de Uniunea Europeană și am reușit să câștigăm bătălia pe acest front și e o reușită pentru Parlamentul European. Mi-aduc aminte foarte bine de discuțiile inițiale cu Comisia Europeană. La care comisarul nu dorea să se lase convins că ASDS uh, e ceva care ține de domeniul trecutului dar au existat unele evoluții, lumea și-a mai schimbat părerea printre statele membre și la comisie și acum aceste eforturi de reformare a sistemului de soluționare litigilor. Vom trece de la un sistem bilateral la unul multilateral internațional în CETA, acordul cu Canada. Avem o teză care precizează că ambii parteneri vor încerca să înființeze un tribunal internațional. Hier im Inter. Und, äh, <clears throat> și acest lucru ține de activitatea Comisiei Inter. Und haben sich da ja auch schon etwas auf den Weg gemacht. Ich war E ceva ce ne privește pe toți și ținând cont de acest aspect am fost prezent atunci când s-a făcut o prezentare a Curții Internaționale, conferința de la Nairobi, ulterior au fost diverse ședințe ale experților, de asemenea, și se pare că avem un sistem care se conturează și care va înlocui sistemul uh, bazat pe dreptul privat a SDS. Pentru multe acorduri este foarte important acest pas și pentru multe țări la fel. Nu vreau să spun că mandatul pe care îl avem acum nu este bun, dar cred că este în orice caz un pas, ceea ce s-a făcut este un pas în direcția corectă. Um, ceea ce conține însă propunerea o să ne spună acum Colin Brown. Vă rog. Good morning. Bună dimineața, domnule președinte, distinși membri. Vă mulțumesc că ne dați posibilitatea să vă prezentăm unde s-a ajuns uh, cu activitatea la înființarea acestei curți internaționale pentru soluționarea litigilor. O să-mi limitez observațiile în această dimineață la trei elemente. Mai întâi, O să descriu pe scurt filozofia noastră în legătură cu această curte multilaterală, cum ar trebui să arate. E vorba de proiectele de directive pe care le examinați. În al doilea rând, aș vrea să vă prezint unele evoluții interne ce am făcut în Uniunea Europeană în legătură cu acest proiect în al treilea rând să vă prezint informații la zi în legătură cu ce se întâmplă pe plan extern, ce am reușit să facem cu organizațiile internaționale și cu țările terțe. În ce privește primul punct la care vreau să mă refer, la ce ne gândim? structura de bază pe care ne dorim își are origine modelul și abordarea dezvoltată în contextul TTIP, aplicată în contextul CETA, în contextul negocierilor cu Vietnamul și alte negocieri, de este de a înființa o instanță, o curte care să aibă un nivel de primă instanță, unde să audă care sunt detaliile dosarului și un al doilea nivel, un mecanism de apel, o cameră de apel care să examineze apeluri pe chestiuni de drept, pe erori faptice și să asigure atât corectitudinea hotărilor pronunțate, cât și să contribuie ceea ce ni se pare de importanță deosebită de-a lungul timpului să creeze coerență și previzibilitate. Am preconiza ca aceste două niveluri să fie alcătuite din judecători care să lucreze cu norma întreagă. Cei care ar fi numiți acolo n-ar face nimic altceva decât să își desfășoare activitatea ca judecători pentru această instanță în materie de investiții și am preconizat de asemenea ca experții să fie experți în uh, drept uh, public internațional. Mulți dintre cei care sunt în prezent activi în sistem au formarea în drept comercial, în arbitraj comercial și noi credem că cei care sunt pregătiți și au expertiză în drept public internațional sunt mult mai uh, potriviți pentru a echilibra interesele publice față de cele private care se pun în aceste dosare. Așa cum ați descris și dumneavoastră, primim lucrurile ca o îndepărtare de la ceea ce s-a numit aici justiția privată, de la arbitrajul ad hoc și utilizarea de mecanisme comerciale de arbitraj spre un sistem public, inspirat <clears throat> de propriile tradiții judiciare, de tradițiile Uniunii Europene și ale statelor membre pe care le-au promovat la tribunale internaționale. Ceva extrem de important și nu am cuvinte să insist suficient este că ideea din spatele modelului acestei curs de investiții nu este de a crea noi oportunități pentru ISDS nu vrem să creăm noi uh, șanse pentru ISDS, ci e ceva menit să înlocuiască sistemul existent. Așa cum prevedem noi să funcționeze este cu abordarea de opt-in. Utilizând abordarea de opt-in, putem aplica curtea multilaterală <clears throat> de investiții pentru toate cele aproximativ 3300 de tratate de investiții, ceea ce e de importanță deosebită. Și în acest sens, s-ar putea spune că e cel mai important proiect care să vadă lumina zilei în ce privește reformarea sistemului internațional în materie de investiții. Aș vrea acum să trec mai departe să vă spun a ce am făcut pe plan intern, unde am ajuns pe plan intern. După cum știți, poate, ca parte a pachetului comercial legat de starea Uniunii s-a adoptat o recomandare de autorizare a Comisiei să inițieze negocieri și am adoptat un proiect de directive de negociere. După cum sunt convins că știți, aceste directive împreună cu directivele pentru Australia și Noua Zeelandă, pentru acordurile cu cele două țări, sunt primele directive care o să fie făcută publice imediat după adoptare de către colegiu și ceea ce e util pentru a sublinia și o să ilustrez în observația următoare importanța pe care o acordă Comisia Europeană Transparenței în acest proiect. Aceste documente au fost adoptate la început de septembrie. Propun ca negocierile să aibă loc la ONU și o să vă explic asta mai am anunțit în câteva momente și propun structura curții așa cum v-am descris-o, cele două niveluri, cu judecători cu norma întreagă. <clears throat> Am menționat de asemenea faptul că trebuie să acordăm atenție poziției țărilor în curs de dezvoltare, de asemenea țărilor celor mai puțin dezvoltate în sistem și a semnala o idee care <clears throat> se bucură de ceva succes, crearea unui centru de consiliere care să ajute țările în curs de dezvoltare și țările cel mai puțin dezvoltate să se ocupe de litigii în uh, regimul de investiții. Și în același timp în care am publicat recomandarea și directivele, am publicat și o evaluare de impact pe care a efectuat-o Comisia în ultimul an O primă evaluare de impact detaliată care analizează posibilitatea amințării curții în materie de investiții include o analiză a eventualelor costuri pentru o curte multilaterală în materie de investiții. Pentru prima dată că se face acest lucru, e ceva disponibil și pe pagina noastră de internet. Desigur, noi, ca parte a evaluării de impact, ne-am implicat pe deplin cu factorii de interes. Am avut o întâlnire a acestor factori de interes organizată în februarie, la care a vorbit doamna comisar Malmström. Varianta video a întâlnirii e disponibilă online. Am avut o consultare publică ca parte a evaluării de impact cu un număr semnificativ de reacții. Aceste răspunsuri, răspunsuri sunt analizate și se ține cont de ele în evaluarea de impact. Iar angajarea noastră cu factorii de interes continuă. Avem de gând să ținem o ședință specială pe aceste teme cu societatea civilă pe 20 noiembrie și continuăm să avem întâlniri frecvente cu diversi actori din societatea civilă interesați de această inițiativă și avem o pagină de internet uh, specifică cu informații legate de acest proiect. O să mă refer acum pe scurt la evoluțiile externe în luna iulie anului curent. Uniunea Europeană, statele membre, Canada și alte state au cerut ONU să, începe, să înceapă activitatea pe acest subiect Așadar, începând cu luna noiembrie, Comisia ONU pentru Drept Comercial Internațional, așa numită un citral, va începe să discute această reformă a regimului de soluționare a litigiilor între investitori și state. De ce credem că un citral e o formă adecvat pentru aceste discuții? Un motiv foarte important este că noi suntem convinși că pentru ca acest proiect să funcționeze, trebuie să fie cu adevărat multilateral, un proces cu adevărat deschis tuturor actorilor și în avantajul sau avantajul încitrat este că toți membrii ONU, toți cei cu statut de observator, cum e și Uniunea Europeană la ONU, toate părțile interesate pot să participe. Asta înseamnă de asemenea că și organizațiile internaționale implicate în domeniul investițiilor pot să participe și societatea civilă poate să fie acreditată să participe în sală la aceste discuții. De asemenea, considerăm că un citral e un forum adecvat, având în vedere nivelul ridicat de transparență pe care îl asigură rapoartele de ședință sunt disponibile imediat publicului, înregistrările audio sunt făcute disponibile dacă unii dintre dumneavoastră aveți timp disponibil, puteți asculta cele cinci zile de discuție de la un citral înregistrări de pe pagina de internet. În iulie anului curent, în ONU, de fapt, a dat grupului de lucru un mandat specific, e grupul de lucru 3. O parte a mandatului, după cum vedeți pe ecran, se leagă de Ideea de a asigura că discuțiile să fie pe o bază cât mai mare cu putință, contribuții de la toți factorii de interes, în special din partea guvernelor. Celălalt element al mandatului este următorul. Ceva ce am recunoscut este că nu toate țările de pe mapa mond au avut discuțiile pe care le-am avut noi în Uniunea Europeană, în statele membre, în legătură cu politica în materie de investiții în ultimii ani. Multe state au avut discuții, dar nu toate <clears throat> s-au dezvoltat în uh, același fel cu dezbaterea de la noi. Prin urmare, a devenit clar că grupul de lucru trebuie să parcurgă trei etape pentru a-și face activitatea. Mai întâi trebuie să identifice și să examineze îngrijorările legate de ASDS, apoi trebuie să analizeze ce tipuri de reforme sunt de dorit și, în al treilea rând, să elaboreze soluții pentru problemele identificate. Cele trei puncte sunt cele pe care le va parcurge grupul de lucru. Prima ședință a grupului de lucru va avea loc în ultima săptămână lui noiembrie la Viena se va ține întâlnirea și spre informarea dumneavoastră aveți linkuri spre documentele deja disponibile în uh, legătură cu ședința respectivă și se vor întâlni pentru a doua oară între 23 și 27 aprilie anul viitor. De data aceea, la New York, vor continua activitatea în legătură cu acest mandat, iar în iulie anul viitor Grupul de lucru va raporta uh, către un citral și comisie. Ne așteptăm ca acest proces să dureze ceva timp, dar credem că e un forum eficace de discutare a reformei globale în legătură cu mecanismul de soluționare a litigiilor între investitori și stat, discuții concrete legate de înființarea unei curți multilaterale pentru investiții. Comisia e foarte activă, în coerență cu prioritățile prezentate de președintele Juncker și doamna comisar Malmström pentru această inițiativă. Pe lângă această activitate multilaterală, multiplicăm și alte contacte. Am avut numeroase discuții bilaterale și regionale. Ca să vă dau un exemplu, doamna comisar Manström a luat cuvântul la un seminar organizat la Seul în luna septembrie cu diverse țări prezente, active în regiunea respectivă. Au venit specialiști universitari care au discutat aceste aspecte cu țările din uh, regiunea asiatică. La începutul acestei săptămâni am fost la conferința ONU pentru Comerț și Dezvoltare, acordurile anuale de investiții, o conferință la care se discută reformarea sistemului multilateral globalizat de investiții și ideea unei curți multilaterale e una pe care am propus-o noi și a, s-a bucurat de mare interes. Preconizăm ca aceste contacte ad hoc, aceste discuții informale să continue în viitorul previzibil în uh, combinație cu activitatea de la un citral. Și o să-mi încheie aici observațiile, domnule președinte. Comisia, desigur, că vă stă la dispoziție pentru orice întrebări aveți, pentru orice comentarii la care să reacționăm și, desigur, să vă ținem la curent pe măsură ce evoluează discuțiile la un citral în următoarele câteva luni și vă mulțumesc pentru atenție. Thanks a lot. Now I have, uh... Mulțumesc foarte mult. Avem acum șapte nu, 10 chiar persoane care doresc să ia cuvântul și avem doar 20 de minute. Deci un minut și jumătate pe vorbitor. Doamna Darling are cuvântul mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre subiectul acesta deja de mulți ani, dragi colegi, și aș vrea doar să spun Vreau să spun însă că mă bucur de schimbarea din poziția Comisiei. Nu întotdeauna am avut senzația că Comisia va recunoaște nevoia de schimbare în politica de investiții și cred că trebuie să notăm că există acum această schimbare. Am trei întrebări. Prima întrebare. Ca rezultat al schimbării acestea de politici, vom avea un moratoriu acum pe uh, tratatele bilaterale de investiții până când avem uh, o claritate pe principiul curții uh, de arbitraj multilateral? și altceva. Sunt mai multe țări în această lume care au abandonat tratatele bilaterale sau acordurile bilaterale de investiții um, cu Africa, cu India. Care este abordarea față de aceste țări? Cum putem să le convingem să intre în, uh, uh, în acorduri bilaterale? Și, de asemenea, cred că în legătură cu investițiile, dacă investiții, dacă investitorii au, uh, investitorii au drepturi, atunci înseamnă că trebuie să aibă și obligații și trebuie să aibă și datorii față de țara în care, investi, în care investesc. Deci cum putem să reglementăm accesul la curtea pentru investitori, care sunt criteriile pe care vrem să le impunem pentru ca să poată să aducă un caz în fața curții și pot doar investitorii să se adreseze curții sau și cei care au, de exemplu, plângeri față de investitori să adreseze aceste curte. Mulțumesc. Doamn, domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult, este o prezentare foarte pertinentă pe care am ascultat-o, însă trebuie să spun că la 11.3 am zâmbit. Dacă grupul de lucru ar finaliza reforma, etc., foarte birocratic spus, ideea e că trebuie să înțelegem că reforma e acolo pentru că e nevoie de ea altfel nu s-ar scrie despre ea. Întrebarea mea este deci dacă soluțiile pe care le veți găsi și stabilirea unui curți multilaterale vor elimina obiecțiile care au fost făcute pertinent de către mai multe persoane care n-au putut susține CETA, TTIP-ul sau alte acorduri din cauza ISDS-ului. Poate că puteți să ne spuneți cum vom putea rezolva această problemă. Mulțumesc, Carolin. Mulțumesc, domnule președinte. Eu salut și eu reforma și mi se pare foarte important să trecem de la tribunalele private la cele publice. Am trei întrebări. Cine are voie să folosească curtea uh, multilaterală? Sunt doar uh, concernele străine și investitorii care o să aibă drepturi uh, speciale la tema aceasta, eu zic că trebuie să avem un tratament egal și cu investitorii interni, de exemplu, sau cu cetățenii. A doua întrebare. Cum arată calea de atac? Mai întâi trebuie epuizată calea națională a curții naționale și după aceea abia intervine curtea multilaterală la nivel internațional sau cum? Și a treia întrebare, există un cod de conduită și pentru procurori, pentru judecători, pentru că ar fi foarte util să existe. Mulțumesc. Joachim Schuster are cuvântul. Da, în aceeași direcție ca și colega mea, dacă tot vorbim despre curța de arbitraj uh, pentru investitori, au existat foarte multe critici pentru că e vorba numai de drepturi pentru investitori și niciun fel de obligații pentru ei. Um cum ar trebui deci să acționăm? Care sunt cazurile, litigiile care pot fi soluționate în fața acestui tribunal? Iar um, capitolele, de exemplu, de durabilitate din anumite acorduri pot să fie și ele atacate în aceste curți dacă se încalcă uh, prevederile din ele? Tiziana Beghin, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt foarte entuziastă față de noua propunere care poate să pară modernă și transparentă față de propunerea Comisiei, dar cred că e din nou o tentativă de a revitaliza uh, clauza ISDS. Deci, după părerea mea, mai rămân în continuare anumite puncte foarte importante pe care trebuie să le considerăm, cum ar fi sistemul unidirecțional. Și uh, cred că mi se pare și că sistemul este arbitrar pentru că nu permite, de exemplu, uh, Um, de fapt o, un tratament egal și nici nu vorbește deloc de conflictul de interese la judecători. Așa cum uh, se întâmplă și cu alte curți și tribunale, riscul este să se uh, extindă și pe alte domenii care nu țin neapărat de litigiile în domeniul investițiilor. E clar că se va întâmpla pentru că marja de manevră se va extinde și se va extinde și pe domeniul statelor și a Uniunii. Deci întrebarea e dacă avem un sistem în care corporațiile, investitorii internaționali, vom avea uh, mai, oricum mai multe privilegii decât cetățenii simpli. Și nu cred că e un lucru foarte bun. Nu mi se pare că s-au făcut uh, un pas înainte, e mai degrabă doar o cosmetizare. Dacă vrem să luptăm împotriva uh, schimbărilor climatice, trebuie să atacăm multinaționalele în domeniul petrolului. Trebuie să vorbim despre servicii, dacă vrem să scădem uh, Uh, costurile de la uh, farmaceutice, de exemplu, vom fi imediat acuzați de către concernele din domeniul farmaceutic și tot așa. Mulțumesc. Acum domnul Buchner. Mulțumesc. Aș dori și eu să mă alătur întrebărilor puse de antevorbitorii mei. S-a întrebat deja dacă și statele pot să uh, ducă o plângere împotriva concernelor. Nu e vorba numai de drepturile de mediu, ci și de aspecte sociale, e vorba și de regulile uh, statelor care nu au, de fapt, legătură imediată cu activitatea și care, de fapt, țin de alte aspecte de, cotidiene, de drept. Și aici posibilitatea statelor devine foarte limitată intern și vreau să știu dacă există o extindere a ei. Mulțumesc! Heidi Hautala acum, mulțumesc! Este într-adevăr un pas înainte să îmbunătățești aspectele instituționale ale arbitrajelor uh, uh, în domeniul litigilor investiționale, însă rămâne în continuare problema pe care a menționat-o și doamna Curtin Darling, care este cea despre echilibrul între drepturi și obligații la investitori. Aici revenim la problema dezvoltării, uh, la dezvoltării sustenabile, la capitolele care țin de sustenabilitate și dacă se aplică sau nu, trebuie să vedem și cum va avea loc revizuirea între SUA și Canada. Și am mai avut și o întrebare a doamnei Forența despre nevoia absolută de a avea uh, de exemplu, tratate internaționale care să poată și ele să fie uh, supuse acestui, uh, acestui mecanism. Uh, cum ar fi, de exemplu, acordul de la Paris pe climă. Eu vreau să știu cum se va face cu adevărat tranziția. Comisia ar trebui să poată să dea întâi răspunsuri foarte credibile înainte să negociem orice. Vivian. Mulțumesc, domnule președinte. În numele PPE-ului, dar și cu acordul coordonatoarei noastre, doamna Chistul Drovol, uh, aș dori să vă spun că suntem foarte bucuroși că în ziua în care vom avea votul pe sporirea instrumentelor de apărare comercială, vom avea și discuția despre mandatul pentru întocmirea unei curți, crearea unei curți multilaterale. Aceasta este o politică concretă, așa cum o vedem noi. Suntem de asemenea bucuroși și pentru că împreună cu Godlive, Chistud, am redactat acest amendament în martie 2015, acum suntem aproape mai mult de 2 ani mai târziu, iar dezbaterea în momentul acela era TTIP și ISDS, amândouă nu mai există acum, lumea s-a schimbat între timp și s-a schimbat în bine spre un proces mai liber, mai deschis și mai transparent, cu o jurisprudență previzibilă, care este inversul a ceea ce aveam noi la momentul în care amendamentul uh, a fost redactat. Însă știm că ce e mai greu va urma. Vom putea conta pe susținerea canadienilor, vietnamiezilor, mezilor, îmi cer scuze, și dacă, oare curtea aceasta va fi competentă pentru toate acordurile bilaterale uh, Um, de investiții care vor fi încheiate de către statele membre, în timp ce jumătate din aceste acorduri, de fapt, vor fi acoperite deja, 1400 din 3000. Care este problema la Consiliu? Cine vrea în direcția corectă, cine nu? Ce fac partenerii noștri pe acest subiect? Și cine va fi un aliat? Cu cine va trebui să mai vorbim? Mulțumesc! Mulțumesc. anne Miller. Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu o întrebare, dar care nu are... Uh, nu o să vă țină prea mult, rețină prea mult din timp. De multe ori se discute în camere de hotel, ceea ce nu e neapărat o problemă, dar 150 de mii de oameni spun că nimic nu funcționează în domeniul uh, investițiilor și părții juridice, pentru că deodată întreprinderile pot să aducă uh, state în fața sau persoane, de exemplu, în fața uh, tribunalelor. De exemplu, știm de la Professional Institute, știm că și în domeniul petrolului au existat anumite plângeri care s-au făcut și mă întreb dacă putem să așteptăm și soluții pozitive. E frumos că se discută în camere de hotel, dar acești 150.000 de oameni care nu sunt de acord cu noul sistem, poate că totuși sunt călcați în picioare dacă trecem peste ei așa. Uh, poate că ați putea să-mi răspundeți la întrebarea ce avem suplimentar acum după sistemul uh, OMC, după um, curte de arbitraj, Poate că acolo putem să ne ocupăm mai mult de durabilitate și de drepturile omului, mai degrabă, de exemplu, decât, în, uh, decât s-a făcut până acum. De ce nu trebuie să epuizăm mai întâi calea națională și de ce nu putem, de exemplu, să facem apel la curtea respectivă pentru uh, acorduri internaționale? Știu că Belgia, de exemplu, a sondat să vadă dacă este compatibil cu dreptul comunitar Vreau să știu dacă ați ținut cont de posibilitățile acestea, mai poate, poate uh, s-ar putea să avem probleme și cu SSDS-ul, adică cu state-to-state -state, uh, dispute settlement deci cu reglarea uh, conflictelor la nivel, între state. Mă întreb de ce nu putem totuși să dezvoltăm și sistemul acesta. Pe de o parte, acestea nu sunt sisteme neaccesibile. Ce faceți, deci, împotriva inegalității de care vorbesc și care este rolul Parlamentului European? Va veni o rezoluție și vreau să știu cât de transparent rămâne procesul. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să mai uh, spun pe scurt, să fac un comentariu. Întrebarea este la ce organizație internațională va uh, fi uh, colocat acest tribunal la ONU, la OMC sau care e din perspectiva Comisiei relația dintre OMC și ONU față de acest tribunal multilateral uh, de arbitraj. Mulțumesc. Și ultimul vorbitor acum din partea mea, Colin, nu avem decât un singur acord semnat de către Uniunea Europeană cu vechiul sistem ISDS, e vorba de Carta Energiei. N-ar fi logic ca acum că Comisia a propus un nou sistem să schimbe și Carta Energetică care a fost semnată sub vechiul sistem? Colin, te rog, îți dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru întrebările adresate și pentru comentarii. Știu că timpul este scurt și voi încerca să răspund la întrebări cât se poate de repede și cât se poate de simplu. Câteva puncte la început. Obiectivul nostru este să înlocuim ISDS-ul existent Obiectivul nu este să schimbăm regulile, se lucrează acum la reforme în acordurile Uniunii Europene și în alte mecanisme, dar obiectivul nu este acesta în proiectul de care vorbim, obiectivul nu este să le reformăm. Ideea e tocmai să stabilim reguli de procedură și noi suntem convinși, așa cum am văzut-o și la OMC, că de fiecare dată când a trebuit să discutăm despre echilibru dintre mediu și comerț sau dintre standarde de muncă și comerț, faptul că există un for permanent oferă rezultate mai bune în ceea ce privește garantarea echilibrului de care vorbeam. Obiectivul este așadar să mergem într-o direcție similară. Înțelegem că nu va fi un moratoriu pe Uniunea Europeană sau pe state, tratatele statelor membre. Spunem aceasta pentru că în uh, tratatele și acordurile bilaterale am vorbit despre un sistem de arbitraj pentru investiții care va, fi, uh, va înlocui sistemul actual și după aceea când se negociază cerem să se facă referire la o curte multilaterală de investiții. Când aceasta devine operațională, atunci uh, ISDS-ul va fi înlocuit de noul mecanism care este Curtea Multilaterală și de procesele sale. Doamna Reding și doamna Darling au întrebat de fapt uh, același lucru. Există un interes foarte mare în foarte multe țări terțe gradul de interes pe care și-l exprimă țările sunt, e diferit. Unii sunt foarte interesați, alții vor să vadă care e situația. Însă, în vară, toate țările au primit mandatul care le-a fost acordat în trilog și de către comisie, incluzând uh, și Brazilia și Africa de Sud și SUA și Japonia, după mai multe discuții mai complicate, dar toate țările prezente au fost de acord cu lucrul uh, care urmează pe reforma ISDS. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să schimbe politicile. India continuă să promoveze ISDS-ul și a, a reformat mult mai puțin decât ceea ce propunem noi aici cu Curtea Multilaterală, dar noi ne vom implica în continuare cu țările de care vorbeam înainte și uh, cred că aceasta ar acoperi și uh, state, tratatele statelor membre uh, de investiții multilaterale. Un mare obiectiv este să acoperim aceste, aceste acorduri și intenția noastră este, după cum ați întrebat dumneavoastră, domnule președinte, ca și Carta pentru Energie să fie acoperită de revizuire în același timp cu uh, modificarea. Există discuții, de exemplu, și în cadrul uh, tratatului pentru Carta Energetică pentru ca să fie, uh, există deci proceduri care să meargă în direcția unei reforme a Cartei Energetice și a tratatului aferent. În legătură cu relația cu tribunalele naționale, e vorba aici de o formă de uh, arbitraj internațional care se poate compara cu OMC-ul, cu Curtea Internațională o curte internațională, e vorba de reguli internaționale care există și care sunt puse în aplicare de mecanisme internaționale. Foarte multe sisteme naționale legale nu incorporează regulile naționale în, uh, internaționale în uh, ordinea juridică națională, deci e important să găsim o cale pentru ca acordurile internaționale să poate să fie tratate și în curțile naționale. Curțile naționale însă nu pot înlocui uh, o formă de arbitraj internațional, deci acest lucru nu se va putea obține și e important deci, ca relația dintre curțile naționale și cele internaționale să fie una să fie respectată, ceea ce trebuie să fie înscris în mai multe tratate uh, și majoritatea tratatelor au uh, această clauză. Trebuie să mai discutăm mecanismul atunci când vorbim de revizuirea curții multilaterale. Foarte mulți dintre dumneavoastră au întrebat și despre obligațiile pe corporații, pentru investiții. Eu cred că sunteți conștienți și am discutat deja că există mai multe acțiuni care au loc, mai multe elemente care au fost considerate și Comisia și serviciile sale uh, lucrează pe responsabilitatea corporațiilor, ea este inclusă în tratate. Intenția Comisiei este ca munca pe responsabilitatea corporată, pe obligațiile investițiilor, să continue prin setul de principii, de politici principale și începem deja în multe acorduri să, acoperăm investițiile, să acoperim investițiile, obligațiile investitorilor și uh, în felul în care sunt ele descrise în tratat, curțile vor putea să trateze și plângeri care uh, țin de un spectru mai larg al acțiunilor investitorilor. Deci trebuie să existe și poate să existe și un apel din partea statului dacă consideră că curtea uh, sau altă curte a acționat uh, cum nu trebuie și poate atunci curtea aceasta multilaterală să acopere și plângerile respective. Maybe two final remarks. Și încă două observații. Suntem la începutul discuțiilor în Consiliu. Cred că este corect să spunem că Consiliul susține în mare măsură acest proiect. Deci, așteptarea noastră este că ne vom putea mișca destul de repede pentru a obține un acord privind autorizarea, probabil în următoarele câteva luni. Și ca răspuns la întrebarea domnului Scholz, când uh, se va trata problema, noi credem că ONU este cel mai bun for pentru derularea negocierilor. Este cel mai inclusiv, putem avea cea mai mare transparență, putem aduce cei mai mulți actori implicați. Apoi se mai pune o întrebare Uh, și anume loc, um, locul unde se va afla această instituție multilaterală. Bineînțeles, OMC este o opțiune potențială, deși probabil nu pe termen scurt. OMC este o opțiune, dar există și alte locuri, alte organizații internaționale care reprezintă opțiuni. Poate va deveni o instituție de sine stătătoare și de aceea Uh, problema localizării acestei instituții va fi subiect de discuții. Sper că am răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Sunt convins că o să uh, păstrăm legătura. Domnule președinte, se intervine din sală. Um, uh, am primit o foaie mm, cu unde putem să mergem pentru mai multe informații. Uh, dar, din păcate, pe site nu putem citi mare lucru, deci nu e deloc transparent. Putem uh, vedea uh, adresa de e-mail pentru că mie nu mi s-a răspuns la întrebări și aș vrea să aflu mai multe. Președintele, da, bineînțeles, încercăm să fim cât mai transparenți cu putință. Vom păstra, deci, legătura, vom discuta în continuare și sper că Parlamentul va face o declarație va trebui să vedem în ce format înainte de adoptarea mandatului de către Consiliu, dar cu siguranță este o procedură ordinară. Bun, mulțumesc foarte mult. Trecem acum la următorul punct, punctul 15, raportul anual privind politica în domeniul concurenței și dau imediat cuvântul raportoarei noastre, doamna Safi. Mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect de aviz ține de politica de concurență. Comisia de Comerț Internațional lucrează în mod regulat la lupta împotriva practicilor neloiale, având în vedere problemele pe care le creează consumatorilor și pierderea de locuri de muncă. Ca deputat european, această problemă uh, face parte din prioritățile noastre și uh, este în beneficiul uh, consumatorilor și întreprinderilor. La nivel european uh, ne ocupăm de această problemă și Uniunea Europeană consideră că strategia sa comercială din 2015 este o prioritate. Mai recent, Comisia Europeană a abordat din nou în uh, acest subiect în documentele legate de globalizare. Uh, contribuim la crearea de reguli echitabile și juste pentru toți actorii. Este deci important să dezvoltăm mai, multe, uh, mai mult anumite principii și uh, instrumente. De aceea se face apel la modernizarea instrumentelor de apărare comercială fără a le slăbi. Uh, aș insista și asupra noii metodologii de calcul antidumping pentru a o actualiza pentru că în momentul redactării acestui text nu exista această posibilitate. Tot în perspectiva luptei împotriva concurenței neloiale, insist asupra reciprocității, pentru că aceasta să devină o axă a politicii comerciale europene, pentru a putea obține mai multă deschidere pe, piața, pe piețele partenerilor noștri. Este important și ca Uniunea Europeană să apară pe scena internațională, în special la OMC, cu reguli de concurență loială, ținând cont de sensibilitățile și specificitățile anumitor sectoare. Proiectul de aviz conține mai multe puncte specifice în ceea ce privește aspectele de concurență introduse în acordurile comerciale și respectarea acestora, importanța societăților și importanța unui sistem eficace și armonizat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum raportorii din umbră. Doamna Darling. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Salvi pentru o bază foarte bună de lucru. Proiectul de aviz spune clar că avem nevoie de o politică de concurență în instrumentarul nostru pentru a lupta împotriva comerțului inechitabil și putem pleca de aici. Uh, comerțul echitabil provine doar din concurență echitabilă și rulile, regulile și sancțiunile trebuie să fie aceleași pentru toți. Comisia este de acord cu asta și a făcut uh, eforturi de a conlucra cu autoritățile concurențiale din întreaga lume și de a aplica aceste principii în noile acorduri de liber schimb. Cred că mergem în direcția cea bună, dar se pot face mai multe și uh, cooperarea internațională încă nu a dus la un mecanism mai strict care să asigure schimbul de informații în ceea ce privește alinierea practicilor, lucru pe care ar trebui să-l încurajăm. La acordurile de liber schimb am avut uh, prevederi foarte um, superficiale și cu mijloace foarte puține de a le implementa. Aștept cu interes să lucrez cu uh, doamna raportor imediat după ce voi fi depus uh, amendamente pe aceste uh, lucruri. Domnul Luna în numele ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și doamnei raportor pentru acest proiect de raport. Suntem în principiu de acord cu el. Este foarte bine că Parlamentul European este atent la politica de concurență pentru a promova o cultură a unui joc echitabil, a unui uh, punct de pornire echitabil. Sunt de acord cu asta, dar sunt câteva observații pe care aș dori să le fac. Ceea ce aș dori să văd în acest raport este uh, consolidarea uh, politicii concurențiale în ceea ce privește IMM-urile. Cred că mulți sunt de acord cu asta și aș vrea să văd dacă putem obține o cooperare mai mare între autoritățile care se ocupă de concurență în mod ideal la nivel global, astfel încât să avem consecvență în toată lumea. Aș vrea de asemenea să văd costurile pentru a, a, reducerea costurilor pentru afaceri și a poverii uh, administrative pentru companii. Acesta este un acord de a doua generație cu între UE și uh, Elveția, care a fost convenit în 2013 și a trebuit să-l analizăm. Poate reușim să preluăm câteva idei de acolo trebuie să fim și foarte atenți în ceea ce privește investițiile făcute de guverne. Suntem de acord cu principiul de aici, trebuie ca toată lumea să pornească pe picior de egalitate, dar trebuie să ne asigurăm că nu transformăm totul în măsuri protecționiste. Mai ales având în vedere că UE este activă încercând să atragă investiții străine în statele membre. Și dacă vrem să atragem aceste investiții, trebuie să nu uităm acest lucru. Dar oricum este o bună bază de discuții și mulțumesc încă o dată raportoare. Mulțumesc. Doamna Villeneuve pentru GUE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să mă limitez la două observații. Aici avem o uh, dezvoltare tehnologică rapidă și asta înseamnă că uh, statele sunt uh, făcute să lupte unele cu altele. Ne uităm la crowdsourcing, ne uităm la faptul că sarcinile digitale sunt fragmentate și sunt trimise, sunt externalizate în diverse părți ale lumii, acolo unde este mai ieftin, apoi ai tipărirea 3D, și uh, contractele sunt trimise în uh, India, sunt realizate acolo și produsele sunt trimise în țările de jos. Toate astea au un impact foarte mare asupra concurenței la nivel global. Ar trebui să ținem cont de asemenea și de consecințele acestor evoluții asupra locurilor de muncă mai ales în ceea ce privește IMM-urile și uh, mini-întreprinderile, micro-întreprinderile. Uh, care sunt uh, obligate să concureze cu uh, alte companii din alte țări. Mulțumesc foarte mult. Doamna Joane, numele NF. O să vă spun părerea mea în ceea ce privește avizul uh, Comisiei INTA. Uh, este, ați vorbit despre bune intenții mai devreme, dar UE face exact pe dos. Uh, deschiderea către concurență neloială, uh, nerespectarea standardelor și știți foarte bine nici uh, dreptul muncii, nici măsurile de mediu sau de sănătate publică nici, uh, nici unele dintre aceste aspecte nu sunt uh, uh, introduse. Când vorbiți despre stăpânirea globalizării, spuneți că trebuie să impunem condiții pentru concurența loială. Vă amintesc că UE a semnat nenumărate acorduri de liber schimb care nu fac uh, absolut nimic în acest sens. Uh, în ceea ce privește condițiile pentru concurență echitabilă, eu cred că închideți deliberat ochii în ceea ce privește dumpingul din UE uh, și că comerțul cu anumite țări terțe compromite și condițiile de concurență. Spuneam că închideți ochii și în ceea ce privește condițiile amobilabile în care se uh, fabrică anumite produse în Bangladesh, în China, în India și așa mai departe. Ați vorbit și despre instrumentele de apărare comercială care ar trebui să fie din ce în ce mai uh, puternice și să ne ajute din ce în ce mai mult. În ceea ce privește instrumentele naționale și piețele publice, aici am o întrebare. Unde este acea reciprocitate în acordul CETA, spre exemplu? Uh, le-am cerut uh, canadienilor să-și revizuiască la nivel înalt normele sanitare sau normele de mediu, uh, la care oricum sunt uh, supuși producătorii noștri. Nu ne spuneți nimic nici despre reciprocitatea piețelor uh, cu produsele chinezești care nu au niciun fel de trasabilitate. Trec la punctul 6. Ne spuneți să fim foarte atenți la societăți și la IMM-uri. Dar, după cum știți, marii câștigători aici întotdeauna sunt multinaționalele. Totul se face în detrimentul IMM-urilor, uh, și nu există o politică de concurență loială a Uniunii Europene. Eu cred că uh, ne putem îndoi de bunăvoința și de disponibilitatea UE de a face asta. La punctul 7 vreau să spun că vorbim despre concurență neloială care este legalizată tocmai în acordurile de limbă schimb. În ceea ce privește punctul E8, uh, concurența internațională echitabilă, vorbim de uh, sensibilitatea anumitor sectoare despre care am vorbit ieri, agricultura, mie mi se pare uluitor. Agricultorii noștri nu au fost niciodată protejați până acum. Uh, pacul, CETA și acordurile de liber schimb n-au făcut decât să distrugă sectorul, uh, un sector uh, deosebit de sensibil, cum ar fi agricultura sau pescuitul. <clears throat> Dacă spun încă o dată acest lucru, este pentru că există nenumărați oameni care nu-și mai pot câștiga un trai demn din meseria lor. Este o politică a distribuitorilor care se face în detrimentul uh, politicii producătorilor. Deci punctul nostru de vedere este complet opus uh, celui pe care l aveți dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportarea noastră pentru eforturile făcute și pentru raportul care acoperă toate aspectele pe care doream să le uh, analizăm. Am luat cuvântul pentru a sublinia faptul că unele dintre elemente ar trebui să fie consolidate, cum ar fi, spre exemplu, elementul uh, reciprocității, pentru că aici avem un uh, factor care limitează concurența și anume lipsa reciprocității sau interpretările diferite ale obligațiilor de reciprocitate între țări. Și, bineînțeles, acest lucru are un impact negativ asupra afacerilor, asupra companiilor și asupra politicii concurenței. Un alt aspect care lipsește este legat de accesul la energie sau la diversele surse de energie. Accesul liber și egal la sursele de energie ține și el de concurența loială pe piață, concurența echitabilă. Și o ultimă, un ultim aspect pe care voiam să-l semnalez uh, era legat de achizițiile publice. Unul din instrumentele de protecționism sau una din căile prin care se poate limita accesul la piață este limitarea accesului la licitațiile publice și cred că și acest aspect ar trebui să fie consolidat și o să intenționăm să fac acest lucru prin amendamentele mele. Mulțumesc. Hennings. Din partea Comisiei, doamna Sheer Hennings. Yes, good morning. Bună dimineața tuturor, domnule președinte. Ne bucurăm să fim astăzi aici. Reprezent DG Competition cu colegii mei, Simona Lise, care va lua și ea cuvântul pentru a răspunde la întrebări specifice, dar vreau să-i mulțumesc raportoare pentru avizul său. Uh, Știm uh, că unele dintre elemente, elementele din aviz uh, țin mai degrabă de concurență, altele de aspecte comerciale, dar nu lucrăm în vacuum, nu lucrăm într-un vid, ci lucrăm uh, și cooperăm și așteptăm cu interes discuțiile ulterioare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Salfi, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Am luat notă de contribuțiile lor. Voiam doar să spun că discuțiile noastre de ani buni arată că suntem conștienți de faptul că acest subiect are consecințe directe asupra vieții cotidiene a cetățenilor noștri și vrem să facem ceva astfel încât să măsurăm impactul deciziilor pe care le luăm. Și problema reciprocității este, a fost și este și va rămâne pentru mine centrală pentru uh, acțiunile uh, suscitate de anumite decizii. Am luat deci notă de observațiile dumneavoastră și vom debuta cu uh, munca noastră pe marginea acestui aviz în curând. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Termenul limită pentru amendamente este 17 octombrie la ora 18, deci 17 octombrie la ora 6. Point. Cu asta am încheiat punctul 15 și suntem la momentul potrivit pentru voturi care vor începe într-un minut. Dragi colegi, haideți să începem cu runda de vot. Înainte să intrăm în punctul 16, aș vrea să vă rog să facem o votare de test cu cardurile dumneavoastră pentru ca să vedem dacă toată lumea are... Da, o te rog, da, eu nu am încă carte de vot, dar uh, sunt aici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 nu cred că toată lumea a votat, deși și-au pus mulți cardul de vot în consola de votare. Putem să mai verificăm încă o dată, vă rog, că toată lumea care a introdus cartela de vot a și votat, vă rog. Okay, dann nicht. Also, dann schließe ich die foarte bine. Atunci se închide votul de test și trebuie să numărăm un vot în plus de fiecare dată. Acum trecem mai întâi la votul pe proiectul de mandat pentru negocierile cu Australia. Propunerea de mandat de negociere. Mai avem întâi 24. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 22 pentru, împotriva, abțineri, verificăm 22, vă rog. S-a deschis votul și s-a închis votul. Și acum votează toată lumea, e foarte bine, se adoptă. Amendamentul 26, acum, 26 pentru... A, nu. 23 întâi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 uh, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 56 uh, în două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Un amendament oral de completare la 5. Da, un amendament oral. Asta spuneam uh, ca și completare la compromisul 5. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 76 uh, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 86. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificăm 86, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis și se respinge. Amendamentul 88, două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm. Partea a doua, vă rog, de la 88, se verifică, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri, a se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107. Amendamentul 107 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Domnule președinte, îmi cer scuze, dar nu se poate, uh, interpreții nu prea țin pasul cu dumneavoastră și nu reușesc să găsesc, uh, nu găsesc unde sunteți. slow food și slow voting. Deci, unde e mâncarea, întreabă vorbitoarea. O 107. 107 pentru, împotrivă, verificare. 107 verificare. S-a deschis votul, s-a închis. Respins. 108 in favor. 108 pentru, împotrivă, abțineri. Mm, verificăm. 108. Oh, vote open. S-a deschis votul. Da. S-a închis votul. Se adoptă. 109 pentru, împotriva, Verificăm la 109. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. O 114 pentru, Împotriva. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 114. S-a închis votul și se respinge. Compromisul 11. Cine pentru, împotriva, abține, se adoptă. Compromisul 12. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm. La 120 s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Compromisul 13. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 13A. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 124. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 128 în două părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 129 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 130 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 16A pentru, împotriva, abțineri, verificăm. 16A. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Apoi compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 155 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 156 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotriva, abțineri. Mm. Verificăm. 159. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 162 pentru împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 167 pentru, împotriva, abțineri, verificăm la 167. Se deschide votul. Se închide votul și e respins. Compromisul 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă de la Agri, Agri 1, pentru, împotriva, abțineri. Verificăm uh, Agri 1. S-a deschis votul. Se închide votul. Se respinge. Agri 2, pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. Agri 4, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Agri 6 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Agri 9 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Agri 11 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Agri 16 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Agri 18 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Agri 19 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 21 de la Agri pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 22. Agri 22. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 25. 25. Pentru. Împotriva. Ah, o nouă coaliție, vă spun? Se respinge. Să deschis, verificăm la Agri 25, s-a deschis votul. 25 de la Agri. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Așadar, întregul exercițiu acum, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Cu o mare majoritate se aprobă felicitări raportorului care nu e prezent. Asta a fost cu Australia. Și acum avem exercițiul asemănător cu Noua Zeelandă, presupun. Primul am, amendament 31. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 29. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 33 nu, 30 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 34 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotriva, abțineri. Ce se întâmplă cu FDD la 46? Verificăm prin vot electronic. 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Șaizeci patru pentru împotriva abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral la compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm. Se deschide votul la acest amendament oral. Se închide votul și se respinge. Șaptezeci și doi pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 91 în două părți, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 92 pentru, împotriva, verificăm votul la a doua parte de la 91, se deschide votul, a doua parte de la 91. Și se închide votul și se respinge. 92 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm la 95, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm la 109. Se deschide votul. Se închide votul și se respinge. 110, 110 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. La 110 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 111 pentru, împotriva, abțineri, verificăm, se deschide votul, se închide votul și se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. O 120 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 13A pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 129, două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, verificăm a doua parte. La 129 s-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge. 130 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 131 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 133 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 16A pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 154 pentru, nu, scuzați-mă, 149 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. La 149 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 154 pentru împotriva, abțineri. Verificăm. Se deschide votul la 154. Se închide votul și se adoptă. Clar. Vă rog să ridicați mai vizibil mâna. Compromisul 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 164 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotriva, o nouă coaliție și aici, abțineri și verificăm. Amendamentul 8. Se deschide votul amendamentul 8. Se închide votul și se respinge. Amendamentul 9 pentru împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. La amendamentul 12 se deschide votul. And vote is closed. Se închide votul și se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Vă rog să ridicați mâna. Amendamentul 16. 14 s-a adoptat. 16 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Perfect. Respins. 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Haideți să verificăm 20. S-a deschis votul și s-a închis. Respins. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri, aviz 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 13 pentru, împotrivă, abțineri, verificare. Se deschide votul la Agri 13 și se închide. Se adoptă. Agri 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 16 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Se deschide votul. se închide și se respinge. Arginii 17 pentru împotrivă abțineri se respinge. 18 pentru împotrivă abțineri se respinge. Agri 20 pentru împotrivă abțineri respins. Agri 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm Agri 24. A fost deschis votul și acum e închis și e respins. Agri 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și acum votăm finalul electronic, vă rog, s-a deschis votul. Și s-a închis și aceasta cu, cu o majoritate foarte clară, largă. Felicitări raportorului. Acum, mai departe, trecem la punctul 18. E vorba de etichetarea băuturilor spiritoase, specialitatea domnului Danti. Și avem primul amendament, care este amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 37 pentru, deci haideți că sunt și verzii pe aici, deci verificăm 37, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 38 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 39 și 40 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se ab... Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. 41 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 și 51 sunt identice, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 10 cin, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri Nu sunt foarte sigur aici. Foarte multă lume care nu ridică mâna. Verificăm 53 atunci. S-a deschis votul. Bun, ați încercat bine, domnule Dacula. Votul s-a închis. Se adoptă, aveți dreptate. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61-62 identice, pentru, împotrivă, Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. Și s-a închis. Se respinge. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 67. Pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72, două părți, deci pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm totuși. Prima parte de la 72 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 74 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 76 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 15 pentru, Împotriva. abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, Împotriva. abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 și 85, identice, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 cu 87 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă. 80, 18 pentru, împotrivă, abțineri se adopte. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 și 94 identice pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Nouăzeci opt pentru Nimeni? Împotrivă. Abține, se respinge. 99 pentru. Împotrivă. Abțineri, respins. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 22 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 23 și 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 și 33 și 34, domnul Fizas, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum, votul electronic pentru întregul raport. S-a deschis votul, vă rog. S-a închis și avem o majoritate foarte frumoasă. Domnule Danti, cred că pentru spiritoase se vede o majoritate absolută. Mulțumesc! Bun, trecem acum la punctul 19. Este vorba de ultimul vot pe ziua de azi și e vorba de votul pe unui um, metodologie antidumping. Raportorul este Salvatore Cicu. Mulțumim raportorului. Cred că am putut obține foarte multe și pași importanți în legislația antidumping în lume. Mulțumesc! Now we have the... Mulțumesc foarte mult. Acum avem votul pe marginea textului. Bineînțeles, toată lumea are tot pachetul. S-a deschis votul. Who is not voting, huh? Cine nu votează? Now, everybody is on board and the vote is closed. Bun, a votat toată lumea, s-a închis votul. Și cu o majoritate foarte largă se adoptă. Felicitări raportorului. So, damit haben wir die Abstimmungsrunde beendet. Astfel am încheiat runda de votare. Mulțumesc foarte mult tuturor pentru participare și pentru colaborarea foarte consecventă și foarte implicată. Trecem acum la punctul 20. Also ich habe nicht gesagt. N-am zis că toată lumea trebuie să vorbească în sală. Am spus că trecem la punctul 20 și anume grupurile de monitorizare și unele din grupurile de monitorizare au avut deja loc și vreau să dau cuvântul mai întâi uh, grupului pe Vietnam. Domnul Zahadil dorește să ia cuvântul pentru că dânsul este raportor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După perioada de pauză, am relansat Be quiet, please! Vă rog să păstrați liniștea. Excuse me. We relaunched the monitoring group. Am relansat grupul de monitorizare pentru Vietnam, având în vedere că acordul de liber schimb cu Vietnamul va ajunge la comisia noastră foarte curând. Am avut o reuniune pe 5 septembrie cu o delegație foarte mare din partea Camerei uh, Europene de Comerț în Vietnam și această reuniune a fost deschisă și membrilor delegațiilor, delegației pentru relațiile cu țările ASEAN. Președintele delegației a participat, ați participat și dumneavoastră, am auzit prezentări de la Eurocham, uh, Jens Riebert, care a făcut o analiză foarte valoroasă a stării economiei vietnameze. Am avut și un uh, negociator șef, domnul Petricione, care ne-a transmis niște întrebări uh, legate de finalizarea negocierilor, inclusiv impactul uh, recentei deci decizii ACEJ în ceea ce privește Singapore. Am prezentat și l-am avut invitat și pe domnul Bruno Angelet, care este ambasadorul Vietnamului, care ne-a informat despre recenta situație politică din Vietnam și ce fel de rezultate am putea aștepta din partea eh, vietnamezilor în ceea ce privește acordul comercial. Sper că ne vom intensifica munca în lunile care urmează și că vom putea să adoptăm în măsura posibilului întregul acord de liber schimb în uh, cel mai târziu anul viitor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Pietro, pentru Japonia. Yes, very briefly, thank you. Foarte pe scurt, domnule președinte, am avut grupul de monitorizare pe 5 septembrie, deci la începutul lunii ca să discutăm din nou acordul. În principiu, după cum vă reamintiți, uh, a venit doamna comisar pentru comerț, Cecilia Malmström, la Comisia INTA, după acordul în principiu. Acum am avut ocazia să avem o discuție aprofundată cu negociatorul șef, domnul Petricione, și cu ambasadorul uh, Japoniei la UE și uh, Știm că negocierile tehnice și politice vor continua, iar finalizarea acordului este așteptată la, până la finalul anului. Deși există alegeri în uh, Japonia, calendarul rămâne în picioare. Subiectul principal al acestui grup de monitorizare a fost uh, verificarea de reglementare, capitolul uh, privind uh, mecanismul de soluționare a disputelor, care a rămas în continuare nerezolvat. Am subliniat nevoia pentru un capitol privind dezvoltarea durabilă pentru a ne ridica la înălțimea așteptărilor. Voiam doar să menționez că, așa cum știți, am uh, insistat pentru publicarea mandatului pentru aceste negocieri și mă bucur să văd că în sfârșit Consiliul a fost de acord să publice în septembrie acest mandat. Este o evoluție importantă. Următorul grup de monitorizare va avea loc tot în această lună, pe 17 octombrie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Ignacio, pentru Mercosur. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam doar să spun că am avut o reuniune a grupului de monitorizare pe 7 septembrie. Ca de obicei, Am auzit care este rezultatul negocierilor, am auzit uh, toate astea din, uh, chiar din gura negociatorului șef și ne-am uh, întâlnit și cu legiuitori din uh, tot spectrul politic din Argentina. Deci uh, am aflat care sunt sensibilitățile lor, avem, le avem și noi pe ale noastre, evident. Uh, am avut acces la negocieri care sunt mult mai transparente și ne-am dat seama că dacă acest acord este adoptat, trebuie să fie adoptat și de Parlament și va trebui să fie uh, adoptat și de parlamentele lor, pentru că trebuie să dea socoteală în fața cetățenilor privind rezultatele negocierilor. Vreau să le atrag atenția colegilor de la Comisia INTA că ieri a avut loc o, o reuniune a Comisiei Agri, unde s-a discutat și acest subiect. Negocierile au ajuns într-o etapă crucială. Comisia a venit cu o propunere uh, pe marginea unor subiecte sensibile, așa încât vreau să vă reamintesc că Parlamentul European și Consiliul, la, următo- la ultimele două reuniuni, și-au exprimat interesul de a ajunge la un acord echilibrat și armonios. În conformitate cu toate studiile, acesta ar fi, în mod clar, atât în interesul UE cât și al Mercosur. Deci cred că trebuie să avem o viziune la această comisie, o viziune suficientă pentru a ne uita la imaginea de ansamblu și pentru a nu rămâne fixați pe probleme sectoriale. Cred că până la urmă trebuie să îmbunătățim viața consumatorilor noștri, să îmbunătățim accesul IMM-urilor și să creștem uh, certitudinea juridică pentru companiile și cetățenii noștri. Noi credem că concurența este un lucru bun, nu un lucru rău. Și cred că acest uh, acord nu este unul rău pentru consumatorilor, uh, consumatorii noștri, din potrivă. Vreau să le mulțumesc tuturor membrilor uh, grupului de monitorizare pentru munca lor și să le spun că pe 19 octombrie vom avea o reuniune cu negociatorul șef pentru a afla câte ceva despre ultima rundă de negocieri care a avut loc în Brazilia la începutul săptămânii trecute și apoi vom avea ocazia să discutăm acest subiect foarte important la reuniunea Comisiei de pe 22 noiembrie. Vom avea atunci o dezbatere mai largă și sper că asta ne va ajuta să avem o imagine mai bună asupra acordului și vreau să închei prin a le mulțumi tuturor raportorilor din umbră pentru participarea și angajamentul lor. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum Magreb, doamna Lalon. Domnule președinte, dragi colegi, am organizat o reuniune pe 25 septembrie și am vorbit despre Maghreb, Maroc și Tunisia. Pentru Maroc uh, trebuia să evaluăm progresele realizate după a doua rundă de negocieri între Comisie și autoritățile marocane, care au avut loc la jumătatea lunii iulie. După cum știți, trebuie să se modifice acordul de asociere cu Marocul ca urmare a deciziei din 21 uh, decembrie 2016 a ACES, în speța uh, dintre Consiliul uh, European și Maroc. Comisia care a fost condusă de DG Taxud a fost de, a intenționat să pună întâi de acord asupra unui text, asupra unui formular de text și asupra unui schimb de scrisori, apoi evaluarea beneficiilor acestui acord pentru popoarele uh, de ambele părți apoi obținerea consimțământului popoarelor pentru aceste măsuri. Comisia ne-a indicat că pe primul plan a făcut uh, progrese și uh, speră să Uh, să finalizeze acordul cât mai curând cu putință. Apoi, renegocierea acordului nu ar trebui să aducă atingere procesului de pace care se negociază în paralel la ONU. SAE va lucra cu uh, reprezentantul special al ONU, Marta Kobler, și Comisia a indicat că, după sursele lor, comerțul cu acest teritoriu este relativ limitat dar că au nevoie de informații mai precise. Apoi am vorbit despre Tunisia, o țară cu care suntem pe cale să negociem un acord de liber schimb. Comisia ne-a spus că primi, prima rundă s-a uh, derulat foarte bine, dar apoi lucrurile au încetinit din partea Tunisiei, având în vedere că este un nou guvern la putere în uh, Tunisia. Tensienii vor uh, și o, un studiu ex post al uh, uh, impactului acestui acord asupra economiei țărilor, dar sperăm ca negocierile să se reia uh, cât mai curând. Vom urmări, bineînțeles, cu mare atenție aceste două procese de negocieri și vă vom ține la curent. Mulțumesc! Mulțumesc și, nu în ultimul rând, Singapore, David Martin. Mulțumesc, domnule președinte, pot să fiu succint. Grupul de monitorizare a avut loc pe 26 septembrie. Am profitat de vizita secretarului uh, de comerț la Bruxelles pentru a discuta acordul în general, dar uh, în special pentru a discuta starea de lucruri pentru IGS și vestea cea bună este că acordul a fost uh, inclus în mod substanțial și am avut deja o discuție pe această temă ieri aici. Se pare din informațiile pe care le avem că textul uh, este un fel de CETA+, plus, ceea ce iarăși este o veste bună. Se pare că acordul va fi împărțit și acesta a fost subiectul discuțiilor de la grupul de monitorizare și uh, discuțiilor de ieri de aici. Deci părerile sunt împărțite și uh, sperăm ca acordul să ne fie transmis în ianuarie pentru a putea începe ratificarea. Să sperăm, spune domnul președinte. Mulțumesc. Are cineva întrebări pentru oricare dintre raportori? Dacă nu, atunci închidem acest punct și trecem la punctul 21, norme și principii generale privind mecanismele de control de către statele membre a exercitării competențelor de executare de către Comisie. Și dau cuvântul raportorului nostru, domnul Van de Camp. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, bună dimineața tuturor. Este vorba despre un subiect tehnic foarte complicat care se referă la comitologie și la îmbunătățirea vitezei cu care se pune în aplicare competența de executare. Deocamdată există o disponibilitate slabă din partea statelor membre pentru a coopera într-un mod cât mai rapid. Comisia da, comisia noastră a venit cu patru propuneri pentru a îmbunătăți situația, în special în ceea ce privește includerea membrilor care au altă părere din majoritatea calificată pentru a încerca să avem reuniuni la nivel ministerial. Domnule președinte, pentru a vă comunica și rezultatul voturilor ca să știe lumea ce se întâmplă. Este, cum spuneam, un subiect extrem de tehnic și din punctul de vedere al Comisiei INTA trebuie să fim extrem de atenți uh, în legătură cu instrumentele de apărare comercială. Tocmai de aceea am venit cu amendamentul 6A, care sugerează ca procedurile Comisiei să nu aibă, să nu aducă atingere instrumentelor de apărare comercială. Vreau să vă atrag atenția și de asemenea și asupra faptului că acest lucru nu ar trebui să interfereze cu modernizarea acestor instrumente pentru care este uh, responsabil colegul nostru. Este tot ce am de spus deocamdată. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Acum o să dau cuvântul uh, domnului Emanuel Borel, care este raportor din umbră numai SND. Mulțumesc, domnule președinte. Este un raport foarte tehnic, dar ridică și subiecte politice, pentru că este vorba despre buna funcționare a instituțiilor noastre. Am avut deja ocazia unei dezbateri, dar uh, procesul de comitologie este subiectul unui, unei dezbateri foarte aprinse. Uh, pentru că există o irresponsabilitate politică a experților care uh, intră în această comisie. Bineînțeles, comitologia atinge doar foarte puțin politica comercială, dar uh, putem totuși, prin antidumping, spre exemplu, să fim uh, să afectați de această dezbatere. Uh, sunt în favoarea propunerii comisiei, care, bineînțeles, nu rezolvă tot, dar care are meritul de a merge în direcția cea bună. Și împărtășesc și preocupările raportorului. Susțin propunerile sale, mai ales ca luarea de decizii să se facă cât mai eficient cu putință. Din punctul meu de vedere, aș adăuga încă câteva lucruri sub forma unui amendament pentru a limita numărul de abțineri ale statelor membre uh, și până și în amontele procesului pentru a scurta termenele de consultare cu statele membre și de luarea deciziilor atunci când e vorba de introducerea uh, sau de refacerea măsurii antidumping și de asemenea, pentru a consolida uh, dreptul de examinare al uh, Parlamentului pentru procedura de comitologie. Sper într-o colaborare fructuoasă. Este un dosar aparent tehnic, dar în realitate, ca de obicei, foarte, foarte politic. Helmut Scholz pentru GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord că pare să fie un raport tehnic și poate chiar foarte complicat, dar a, am discutat și ieri despre concluziile Curții de Conturi și cred că este important să încercăm să creștem transparența în ceea ce privește luarea deciziilor. În principiu putem fi de acord cu obiectivul acestei propuneri, pentru a antrena mai multă transparență, dar vrem să subliniem modul în care acest nou sistem, la nivelul comisiilor, introduce modificări în ceea ce privește abținerile într-un sistem de vot foarte delicat la Consiliu. Ținând cont de faptul că la Consiliu este nevoie de o majoritate calificată, abținerea nu este uh, egală cu neparticiparea la vot. Deci nu pot fi de acord cu propunerea Comisiei de a îndepărta voturile cu abțineri uh, din uh, numărarea voturilor. Deci ambele propuneri de amendament ale raportorului ne fac să fim sceptici pentru că subminează rolul Uh, Parlamentului, care este singurul organism uh, ales democratic. Cred că ar trebui să ne gândim mai mult la cum am putea să ne păstrăm uh, și transparența și controlul democratic. Apoi, o remarcă generală în ceea ce privește actul de punere în aplicare, Parlamentul are doar dreptul de examinare a acestor acte de implementare deși nu este obiectivul acestei propuneri legislative, ar trebui să ne îmbunătățim puterile de colegiuitor, astfel încât și Parlamentul să poată propune sau uh, avea, uh, propune un aviz sau avea un drept de veto. Consiliul are această putere, dar Parlamentul încă nu. Și cred că ar trebui să ne gândim la asta și pentru viitor. Mulțumesc foarte mult, domnule Scholz. Domnul Buchner pentru Verzi, care nu dorește să intervină. Și dă acum cuvântul Comisiei, domnul Henning și doamna Iambor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut deja o primă discuție cu domnul raportor pe marginea acestui raport pe 30 august. Vreau să vă reamintesc încă o dată ce încearcă această propunere să facă. Comisia vrea să se ocupe de o problemă foarte limitată și specifică. Comisia consideră că comitologia în cadrul existent uh, funcționează foarte bine și pot sublinia acest lucru oferindu-vă o cifră. Avem în medie mai bine de 1500 de acte de implementare pe an mai puțin de 2% dintre ele ajung într-un uh, vot uh, fără aviz, deci un vot care nu are o majoritate calificată pentru sau împotrivă. Deci nu există avize negative în uh, comisiile de comitologie și printre acestea sunt foarte, foarte puține. Am avut 1700 de acte de implementare în 2015 și doar 36 nu au obținut o majoritate calificată și 15 dintre acestea au ajuns la Comisia de Apel. Deci aici apare problema, pentru că acestea, aceste 15, o cifră foarte mică, ă, sunt legate totuși de subiecte extrem de importante și asta e problema pe care a vrut să o rezolve Comisia, pentru că Comisia întotdeauna a trebuit să ia o decizie în absența unei poziții clare între statele membre. Statele membre nu au reușit să-și asume o poziție clară, nu erau pregătite să-și asume responsabilitatea politică, deși uh, legiuitorul era cel care venea cu cadrul juridic și votul în uh, Comisia de Comitologie rezultă practic din uh, asta. Dar tocmai asta este problema pe care Comisia încerca să o rezolve și tocmai de aceea, propunerea Comisiei oferă și o schimbare a regulilor de vot, tocmai pentru a stimula statele membre uh, să participe la reuniuni și să-și asume o poziție clară. Este un lucru foarte important pentru Comisie. Foarte pe scurt vreau să reacționez față de amendamentele raportorului. Înțelegem uh, îngrijorările sale legate de termenele limită foarte scurte, mai ales atunci când vorbim despre uh, antidumping sau despre măsurile anticontrafacere, noi nu credem că propunerea Comisiei vine, contravine acestor interese. Uh, Uh, un al doilea apel este doar posibil, nu este și obligatoriu, deci uh, o trimitere la Consiliu pentru o discuție informală uh, poate să ducă la o scurtare a termenului limită. Raportorul a propus de asemenea și o înghețare de un an, de o lună, mă scuzați, între Comisie și Comisia de Comitologie, Uh, la regulamentul de comitologie s-a hotărât uh, anularea acestei înghețări care existase înainte pentru că a dus la anumite rigidități și în viața de zi cu zi, în medie, este o perioadă de 30 până la 50 de zile între Comisia de Comitologie și adoptarea reală uh, a actului respectiv de către Comisie. Deci nu credem că este o problemă. Dacă avem nevoie de o adoptare mai rapidă, ar trebui să avem această posibilitate. Tocmai de aceea vreau să vă rog să reconsiderați această idee. Vă mulțumesc foarte mult. Thanks a lot. Uh... Președinte, mulțumesc. Domnul Van de Cam. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru comentariile colegului raportor de la Socialiști și Democrați, de la GUE. care o să facă dezbaterea despre amendamentele politice mai animată. Sunt niște aspecte foarte interesante. Ca întotdeauna voi ține cont de comentariile comisiei. Încă nu adopt o poziție, dar o să discut cu raportorii din umbră despre poziția comisiei și voi lua o decizie înțeleaptă, după cum știți. Președintele, sunt convins că veți lua o decizie înțeleaptă. N-am nicio îndoială în acest sens. Așadar, vă mulțumesc. S-a încheiat punctul 21. Termenul limită pentru amendamente e 20 octombrie octombrie la ora 12. Helmut Scholz trebuie să respecte termenul cu amendamentele pe care le va depune. Minunat! Trecem mai departe la punctul 22. E vorba de evoluții suplimentare ale capitolelor privind comerțul și dezvoltarea durabilă din acordurile comerciale. În mod tradițional, am uh, elaborat aceste capitole referitoare la comerț și dezvoltare durabilă în 2011, de exemplu, în acordul cu Corea, un capitol care a fost integrat acolo în text. Iar acum elaborăm uh, și uh, îmbunătățim pe mai departe aceste capitole. Ja, insbesondere was die Frage der Abkommen în ceea ce privește un acord posibil cu Statele Unite, TTIP-ul pe de-o parte, dar și în legătură cu acordul cu Canada, cu CETA-ul, Ideea ar fi să se evolueze, să se facă pași suplimentari în uh, capitolul referitor la comerț și dezvoltare sustenabilă. Acum se pune întrebarea ce facem cu um, calea aceasta comună pe care vrem să o luăm, în care vrem să evoluăm. Și trei puncte mă interesează aici și de aceea am pus subiectul azi pe ordinea de zi. În primul rând, dacă vrem să avem uh, o cale comună de dezvoltare, unde ne dezvoltăm și evoluăm de la un acord la altul, unde introducem de fiecare dată o îmbunătățire la fiecare etapă. De exemplu, capitolul care a fost propus pentru acordul TTIP din punct de vedere al conținutului, dacă reușim, de exemplu, să le îmbunătățim uh, calitativ. Eu mă întreb însă cum se poate ca acum, la negocieri, de exemplu, cu Mexicul sau cu Mercosurul, să fie înaintate pe masa de negocieri capitole care sunt un pas evident înapoi, care nu țin cont, de fapt, de progresele care s-au făcut până acum. Asta este ceva pe care eu nu pot să-l accept. Nu pot să-mi imaginez, de exemplu, că Parlamentul European ar, ar, și-ar da aprobarea pentru așa ceva dacă vine un acord pe masa negocierilor care, de exemplu, e mai rău decât CETA. Și din, e mai rău decât acordurile care s-au uh, convenit pe CETA și care sunt, e un pas clar înapoi. Deci întrebarea pe care vreau să o pun este cum se poate ca acum Comisia să înainteze ceva care, din punct de vedere al conținutului, este cu mult sub standardul deja atins și progresul făcut. Aceasta merge și în direcția celei uh, de-a doua întrebări pe care vreau să o pun. Am convenit că vrem să mergem mai departe pe această cale a dezvoltării și explicit în contextul CETA ne-am pus de acord ca prin aplicarea provizorie a tratatului, a acordului, să avem un, o îmbunătățire, o întărire a capitolelor de comerț și dezvoltare sustenabilă. Dacă sunt bine informat, pe 21 septembrie a fost aplicat provizoriu CETA și până acum eu nu am văzut niciun pas care să arate cum să continue procesul de punere în aplicare. Deci aici eu văd o lacună evidentă și de aceea ar fi bine să discutăm cum trebuie să arate pașii următori către un proces de punere în aplicare care să fie obligatoriu din punct de vedere juridic și care a fost convenit odată cu aprobarea CETA. Și acum al treilea punct pe care vreau să-l menționez. Există un non-paper din partea Comisiei dar trebuie să spun că nu știu exact ce înseamnă un non-paper până la urmă. E o declarație oficială a comisiei sau s-a așezat cineva deodată și a, i-a venit o idee? Și ce, care e caracterul unui non-paper până la urmă? E chiar atât de important, de pertinent încât să ne ocupăm de un non-paper? În orice caz, lăsând la o parte această paranteză, dacă ne uităm la conținut, constatăm că, de fapt, nu sunt descrise decât două opțiuni. Una e să continuăm ca până acum și a doua este modelul SUA și aceasta deja arată că nu e o dezvoltare sau un progres mm, evident. Modelul SUA care nu, e, nu duce foarte clar la un scop, la o țintă. Nu cred că uh, Uh, e cineva în Parlament care are dubii față de așa ceva. Am avut cazul Guatemala, știm exact cum uh, au putut fi demonstrate abuzuri în domeniul drepturilor muncii datorită acestui acord și după aceea sancțiunile din cadrul acordului comercial uh, ar fi putut să corecteze lucrului, însă eu cred că procesul acesta mai degrabă duce la o nirvană. Există multe discuții, însă mai sunt și multe nuanțe între alb și negru. Și de exact, exact aici avem o abordare interesantă. Înainte de pauza de vară am făcut chiar eu o propunere despre cum putem să folosim aspectele de domestic advisory groups, de dialog care sunt pozitive, panelul de experți ca for decizional, care au fost făcute propuneri de UE și un mecanism de punere în aplicare care să ducă la faptul că nerespectarea deciziei panelului de experți să ducă la mecanisme de um, obligatorii de sancțiuni și la compensarea celor care au suferit pagubele. Aici un punct foarte important fie că e vorba de un lucrător individual sau că e vorba de sindicate. Așa încât să putem, să putem, să putem găsi o formă de compensare. Avem deja o propunere făcută de noi și de aceea în non-paperul acesta lipsesc toate informațiile acestea cu desăvârșire. Deci am trei dubii serioase pe care vi le-am expus pentru că mă fac să-mi pun întrebarea care e poziția Comisiei de fapt în contextul în care vicepreședintele Timmermans deja în mai spusese că drepturile lucratorilor și standardele de mediu vor trebui să facă obiectul sancțiunilor. Eu în momentul acesta nu văd nicio mișcare însă din partea Comisiei pentru realizarea frazei. Cam atât la introducere, dar vreau să-i dau cuvântul, uh, să dau cuvântul colegilor acum. Mai întâi, Jude Kirtan Darling are cuvântul. Vă rog. Thanks very much, Ben. Um... Mulțumesc, Bernd. Pentru început aș vrea să spun că vă sunt recunoscătoare pentru faptul că ați depus efortul să promovați această agendă și ați făcut propuneri concrete. Și pentru comisie, pentru că e clar că cei de la Comisia Nevoie de Inspirație. Propunerile în discuție sunt depășite și discreditate din ambele puncte de vedere, cum a spus și dumneavoastră. Ar trebui să ținem cont de realitatea <clears throat> pentru mulți din lume. Indexul uh, ITUC uh, arată că numărul de țări în care lucrătorii sunt expuși violenței fizice și amenințărilor a crescut cu 10%. Multe dintre țările care au aderat la um, top 10 al țărilor de acolo sunt țări cu care Uniunea Europeană are capitole de comerț și dezvoltare durabilă în acordurile de liber schimb și asta în sine e ceva extrem de negativ în ce privește dovezile ceea ce arată că sistemul uh, actual nu funcționează bine. Deci aș adresa niște întrebări reprezentanților comisiei. Misale, ce dovezi au cu privire la eficacitatea modelului curent? Dacă propun ca modelul curent să fie modelul pentru viitoare abordări ale UE cu privire la comerț și dezvoltare durabilă, ce dovezi există că într-adevăr funcționează? Dacă ne uităm la Corea de Sud, care pentru prima dată a intrat în top 10 al celor care nu respectă drepturile lucrătorilor în acest index ITUC. Parlamentul European a relatat uh, în mod repetat în legătură cu faptul că capitolul de resort nu funcționează bine în acordul de liber schimb. Corea a făcut aceste încălcări și s-a demonstrat în discuțiile cu cei din Corea și vorba de o încălcare. E reprimarea sindicatului cadrelor didactice, care este un punct foarte clar, un fapt concret. Apoi un alt exemplu, Guatemala. Ce am văzut ca politici comerciale, am trecut de la GSP Plus și constrângerile GSP Plus, care nu sunt întotdeauna bine puse în aplicare în ce privește încălcările. Am plecat de la constrângerile GSP Plus la un acord de liber schimb care e mult mai uh, slab în structura legată de dezvoltarea durabilă, mult mai slab decât modelul cu Corea de Sud în ce privește dispozițiile legate de implicarea societății civile și exprimarea îngrijorărilor. Apoi, modelul cu SUA, după cum am spus, a fost cu totul discreditat. Dacă trebuie să legi direct o încălcare de impactul asupra comerțului, înseamnă că e extrem de dificil, de fapt, să utilizezi dispozițiile respective. Deci putem uh, elabora sisteme minunate, dar dacă nu le putem niciodată folosi pentru a apăra drepturile unor oameni reali, uh, ale căror drepturi au fost încălcate de multe ori de companii multinaționale și de lanțurile de aprovizionare. Aș vrea să știu din partea Comisiei Europene, de fapt, <clears throat> care e domeniul de aplicare pentru o procedură formală de plângere, ca Uniunea Europeană să ridice aceste încărcări ale drepturilor lucrătorilor în fața unui organism independent, fie grupul de consiliere domestic, fie un secretariat al muncii legat de acord. Această plângere apoi să fie supusă unei anchete independente. Cred că trebuie să fim fermi, așa ca și propunerile făcute de dumneavoastră, domnule președinte. Trebuie să consolidăm procesul, să-l facem transparent, deschis, și clar care sunt criteriile legate de toți participanții. Și apoi, după cum am văzut, după părerea mea, în practicile curente, în acordurile europene comerciale, o abordare diplomatică soft nu e suficientă. Uneori e bine să ai și elemente de stimulare, dar uneori ai nevoie și de elemente de descurajare. <clears throat> Adică morcovul e atrăgător, dar dacă nu e un băț, poate că animalele respective nu o să vrea să mănânce morcov. Ideea este să ne asigurăm că și țările și companiile întreprind unele acțiuni uh, ca urmare a reclamațiilor în acordul uh, um, de liber schimb, pentru că altfel sunt doar vorbe și nu se ajunge la fapte, nu se rezolvă nimic în ce privește încălcări grave ale drepturilor omului, ale drepturilor lucrătorilor, standardele de muncă din întreaga lume. Ultimul aspect poate să reiterez că drepturile muncii și protecția mediului înconjurător nu ar trebui să se limiteze la capitolele de comerț și dezvoltare durabilă și să fie acoperite de acorduri de liber schimb. Dacă le punem într-o singură căsuță, le bifăm doar acolo, nu o să fie în avantajul nimănui. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Bura. Mulțumesc. Aș dori să mai extindem puțin privirea nu numai uh, din perspectiva drepturilor lucrătorilor, ci în general despre drepturile oamenilor, omului. În multe acorduri sau tratate scrie ceva despre drepturile omului, dar se ignoră, de fapt, în practică. Aș vrea să spun că totuși am senzația că momentan Comisia ce dorește este să avanseze pe domeniul comerțului, dar nu se îngrijorează prea mult de drepturile omului. Aici, eu cred că nu putem să mai lăsăm așa ceva. Trebuie să facem mai multă presiune ca până acum pentru ca să se pună în practică ceea ce se scrie și dacă sunt încălcări să fie pedepsite. De asemenea, îmi lipsește, mi se pare mie, o discuție despre rolul societății civile. Ar trebui să avem mecanisme clare pentru plângeri, puncte de contact birouri de contact, cu e-mail, cu nume, pentru ca să facilităm această comunicare. Și aceasta face ca la un moment dat victimele să poată cu adevărat să primească o despăgubire. Mulțumesc. Domnul Winkler. Uh, uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Desigur că și noi Mm. am examinat acest document neoficial cu care nu pare să fiți de discuție și noi am început o discuție la PP în legătură cu modul în care să găsim cel mai bun echilibru între nevoile de implementare ale acordurilor comerciale și noile capitole pe care le avem în acele acorduri de liber schimb. E foarte clar că Uniunea Europeană atunci când a inclus aceste capitole referitoare la comerț și dezvoltare durabilă în acord, uh, dorea să fie consecvent în ce privește nevoia de a promova aceste elemente, capitolele respective de comerț și dezvoltare durabilă, dacă nu înseamnă la conținut, au un domeniu de aplicare larg, nu contrazic, ci consolidează armonios sistemul multilateral și, desigur, pot și trebuie să contribuie la bună guvernanță, dar asta se poate întâmpla doar cu implicarea societății civile. Lucru care trebuie subliniat. Trebuie să lucrăm împreună cu organismele internaționale și Organizația Internațională a Muncii. <clears throat> Cred că se poate îmbunătăți această cooperare. Și organismele din acordurile multilaterale și de mediu cu care ar trebui să conlucrăm mai strâns. Expertiza și cunoștințele sunt foarte importante, ceea ce poate să ne dea posibilitatea să colaborăm cu partenerii comerciali. Apoi, Ați menționat și dumneavoastră o altă chestiune legată de punerea în aplicare a actualelor capitole de comerț și dezvoltare durabilă. Ce se întâmplă cu modul în care se face implementarea acestor capitole, cum e monitorizată ea. Există angajamente de la toți partenerii, dar ce se întâmplă cu angajamentele respective? Sunt uh, pe deplin uh, respectate sau nu? avem mecanisme de soluționare a litigiilor când e vorba de aceste capitole de comerț și de dezvoltare durabilă, dar noi, din câte știm, nu s-au utilizat niciodată. Ce se cu utilizarea lor și declanșarea unor mecanisme de soluționare a litigiilor înainte de a da, dezbate extinderea la ceva nou? Un alt aspect important, pe părerea PPE, este situația mecanismelor locale de monitorizare și, în general, ce se întâmplă pe teren pentru că eu cred că ne desfășurăm activitatea într-un sistem de relații în care ce se întâmplă pe teren e foarte important. Se fac suficiente lucruri în realitatea locală a partenerilor sau credem că se mai pot face îmbunătățiri și acolo? Avem delegații ale Uniunii Europene acolo, avem ambasada ale statelor membre, avem diverse forme de prezență, camere de comerț, camere europene de comerț. Se fac eforturi suficiente, utilizăm toate posibilitățile existente în cadrul respectiv pentru a ne aplica valorile. Iar doar câteva idei, uh, întrebări și desigur vom continua să discutăm, să dezbatem și să participăm în această dezbatere foarte importantă, cu atât mai mult cu cât suntem aproape de acea revizuire la jumătate de parcurs a strategiei comerciale și această revizuire ar trebui să fie o ocazie pentru a declanșa și această discuție importantă. Mulțumesc, într-adevăr, ca parte a discuțiilor legate de comerțul pentru toți pe care o vom avea și cu ocazia zilei comerțului din în noiembrie. Acum Helmut Scholz. Da. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep cu alt aspect. La dezbaterea pe care o purtăm aici, lipsesc totuși deputații din PPE și ALDE, care la votul trecut au votat la Australia și Noua Zeelandă uh, împotriva remarcii din Comisia Agri, care remarcă se referea tocmai la interesele din uh, domeniile rural, produc, industriei producătoare din domeniul rural și deci acum noi când vorbim despre uh, capitolul uh, comerțului sustenabil și de dezvoltare sustenabilă, noi ar trebui totuși să ne uităm critic la noi, pentru ca să vedem ce facem până la urmă aici. De aceea, aș dori să spun în mod explicit că Comisia, cu strategia Trade for All, în ultimii trei ani, patru ani, pe care a încercat să o dezvolte în acești ani, a fost supusă unei presiuni din partea opiniei publice, din partea Parlamentului și, uh, în general, uh, direcția în care se merge e foarte diferită. Ideea e cum putem să dezvoltăm mecanismul mai departe. Așa că colegii care au făcut critici care au pus întrebarea cum ajungem cu adevărat la un mecanism de punere în aplicare, cum reușim să ne transmitem această, acest mesaj, eu zic că aici ne putem uni în jurul uh, obiectivului, dar să vedem cum arată lucrurile când votăm. Întrebarea cât de transparent vom aplica regulile este de asemenea una pertinentă. Ieri, la audiere, uh, am avut ca mesaj principal când a fost vorba de guvernanța economică și aspectele legate de comerț, cine uh, face regulile? Aceasta a fost întrebarea. Deci, ce facem cu capitolele de dezvoltare și ce au ele de, de fapt ca legătură cu realitățile din, uh, din țările respective când vorbim cu adevărat de ce se întâmplă la fața locului? O mare parte din comerț se întâmplă astăzi uh, în uh, întreprinderile multinaționale, iar statele nu prea mai au acces la ele. Ce facem? Luăm capitolele de sustenabilitate și ca o posibilitate de a îmbunătăți procesul uh, de producție, de exemplu, și al, al, al și combina cu aspecte de drepturile omului, de respectarea anumitor principii? Aceasta e întrebarea pe care trebuie să ne o punem noi. Noi în Parlament, dar și Comisia la fel. Și eu cred că de aceea e corect să simtă Comisia presiunea Parlamentului constant pentru ca să facă pasul în direcția care trebuie. Iată de ce mai vreau eu să mai fac trei remarci pe scurt. Eu cred că la standardele de muncă Dacă ne uităm la acordul cu Mexicul, uh, nu se face referire la norma OIM 98, uh, în care se vorbește despre parteneriatul uh, acordurilor tarifare dintre partenerii sociali. Deci mai întâi trebuie dat un acord care rămâne cheie, de exemplu, pentru persoanele care vin din comunități indigene. Așa cum a zis-o și Klaus Buchner înainte, trebuie să ne uităm dincolo de imaginea tradițională a drepturilor și să încercăm să ne gândim în general la drepturile omului. Iar la mediu nu e vorba niciun caz de planurile naționale de punere în aplicare. întrebarea e ce facem cu complexitatea acordurilor și cum facem să creăm o presiune care să revină din ele și sunt de acord cu Iuliu Winkler care a spus că trebuie ca, în fine, instanța uh, pentru soluționarea litigiilor în materie de investiții să fie pusă în aplicare. Ce facem până la urmă? De ce așteptăm atât? Eu zic că trebuie să fim sinceri și după aceea să vedem cum avansăm. Vreau să mai atrag atenția asupra documentului de la Asociația Europeană a Sindicatelor, care este un document foarte nuanțat, cu diferite propuneri, care vorbesc de drepturile lucrătorilor. În cadrul capitolului acesta de comerț și dezvoltare sustenabilă, și care face referire până la urmă și la uh, ce scria în non-paper. Mulțumesc, Inma. Gracias, presidente. În primul lugar, quiero señalar que... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să vă spun că vorbești în numele Alesiei Moscas, coordonatoarea grupului S și D, are o altă obligație, deci nu poate fi prezentă. Și după ce prezint poziția eu, să prezint și poziția mea. Da? Ce privește acest document publicat de comisie legat de comisie de dezvoltare durabilă, prezentat înainte de consiliul de Bani. Salutăm onestitatea cu recunoaște lacunele sistemului actual și mai mult. Ideea de a avea o dezbatere echitabilă cu toți factorii de interes prin urmare, am fost foarte surprins să vedem că propunerile pentru capitolul de comerț și dezvoltare durabilă negocieri cu Mexicul și Mercosur, în practică, sunt foarte asemănătoare cu capitolele din acordurile Uniunii Europene care sunt în vigoare în prezent. Chiar și după ce s-a examinat uh, genul de termene limite pentru negocieri, mi se pare trist că Comisia a decis să propună ceva ce nici Comisia, nici Parlamentul nu consideră mulțumitor. În ciuda succesului uriaș în ce privește câștigurile economice pentru Europa, acordul de liber schimb cu Corea de Sud a arătat clar cât de slabe sunt dispozițiile legate de comerț și dezvoltare durabilă. În dezbaterea CETA, UE și Canada s-au angajat să existe un mecanism de reexaminare care să permită capitolele PSD să fie pus în aplicare. După cum am făcut deja, am reiterat că un nou acord trebuie să se bazeze pe achiul CETA. Prin urmare, nu este acceptabil ca acordul cu Japonia să nu includă un astfel de mecanism de revizuire. Prin urmare, am dorit să știm de ce, după ce s-a lansat o dezbatere, Comisia a continuat cu așa zisul business as usual. O întrebare acum de ce propunerea pentru Mexic și Mercosur nu au nicio dispoziție legată de obligația părților de a promova respectarea și să aplice legislația de muncă și de mediu să se clarifice atunci când e vorba de un mecanism de sancțiuni S și D. Nu propune conlocuirea pentru actualul instrument de cooperare și dialog, din potrivă noi îl vedem ca instrument de ultimă instanță, ca mecanism de garanție care să mărească pârghile la dispoziția noastră pentru a convinge pe parteneri să își respecte angajamentele. Aceasta era intervenția colegei noastre coordonatoare și acum vorbesc în nume propriu. Vreau să întreb Comisia Europeană, pe de-o parte, în legătură cu acordurile comerciale în vigoare, care nu au capitole de dezvoltare durabilă, pentru că pe vremea aceea nu reprezenta o parte a politicii legate de acorduri comerciale. Se gândește cineva la unele mecanisme care să permită, să ne permită să ne ocupăm de condițiile în care capitolul privind dezvoltarea durabilă fără a cere o modificare a întregului acord. Nu cred că putem avea acorduri cu țări în care situația e cu totul alta, începește drepturile muncii și cerințele de mediu conjurător care cer să avem și acest gen de dosar. În al doilea rând, sunt de acord cu cei care au spus că e nevoie de implementare reală a capitolelor de dezvoltare durabilă în acordurile existente, mai ales în Mercosur, care e în discuție de mai mult timp, dar e valabil pentru toți și, de asemenea, în ce privește un mecanism bazat pe sancțiuni. N-aș vrea să văd că Comisia nu face ceea ce cere o majoritate Um, din Parlament. Știm ce se întâmplă cu sistemul ISDS, dar uh, diverse organizații sociale și grupuri politice, inclusiv grupul meu, și doar după aceea, când a existat o revizuire a sistemului central, eh, când am renunțat la arbitrarea privată. Această comisie a ascultat reprezentanți ai comisie și chiar comisarii care au spus că nu putem uh, face acest lucru și nu putem vota dispoziția legată de arbitrajul privat. N-ar trebui să facem acest pas într-o fază atât de tardivă. Ar trebui să deschidem dezbaterea în legătură cu cel mai bun sistem pentru a avea un sistem bazat pe sancțiuni care să ne permită, pe de o parte, să descurajăm partenerii comerciali de la menținerea unor sisteme care ar putea să dăuneze principiilor și valorilor noastre și, pe de altă parte, să avem principii de asociere eficace. Iată ce vreau să spun. În țara mea am avut o dispoziție legată de despăgubirea în caz de accidente rutiere, sancțiunile pentru infracțiuni rutiere nu erau suficiente. Deci am creat un sistem cu puncte, fiecare cetățean avea un număr de puncte. Iar în momentul în care comite o infracțiune și pierde punctele și asta poate să ducă la pierderea permisului de șofer și eventual chiar la închisoare. Mecanismele bazate pe sancțiuni dau rezultate. Nu putem nega că e necesar să găsim uh, cele mai bune măsuri și sisteme pentru a ne atinge obiectivele scontate. Mulțumesc. Gracias. Președintele, mulțumesc. Tiziana. Thank you, Chef. Mulțumesc, domnule președinte. Favorevole. Eu sunt pentru includerea capitolelor de dezvoltare sustenabilă în tratatul de liber schimb și niciodată nu scapă ocazie să o spun. Am înțeles că avem capitole de dezvoltare sustenabilă în toate acordurile post-CETA, fiecare cu prevederi diferite, dar cu un lucru în comun – și anume punctul pe care eu îl repet de fiecare dată când iau cuvântul, când vorbesc de aceste capitole. Nu există sancțiuni, sancțiuni obligatorii, așa cum au uh, spus-o și alți colegi. Nu știm dacă încălcarea obligațiilor uh, în ceea ce privește dezvoltarea sustenabilă este acceptată ca fiind făcând obiectul, obiectul instanțelor multilaterale pentru soluționarea litigilor, dar chiar și dacă va fi, eu tind să cred că ori ce nu prea cred că un stat uh, va da în judecată alt stat pentru încălcarea acestor capitole. Pentru participarea societății civile însă e foarte important, de aceea trebuie să participe dacă vrem ca aceste sancțiuni să fie cu adevărat operaționale. Apreciez, iată de ce, uh, propunerile făcute din studiul domnului Langen, propuneri care sunt mult mai ambițioase decât cele ale Comisiei și mi se pare că Comisia a decis uh, o altă cale de, uh, de abordare. Însă acum lucrurile, aceste opțiuni sunt mai stranii ale Comisiei și pentru că Vietnamul, de exemplu, a, își dăduse acordul pe prezența unor uh, clauze despre sancțiuni în DTIP. Deci m-a mirat decizia Comisiei. Mi-ar place să văd o angajare mai credibilă din partea negociatorilor în capitolele de dezvoltare sustenabilă. Ar fi fără niciun dubiu o contribuție legit importantă la politica de comerț a Uniunii Europene pentru ca să promoveze și drepturile și justiția la nivel mondial. Mulțumesc, Anne-Marie Wilmer. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva observații suplimentare. Unele pot să coincidă cu cele ale antevorbitorilor. Aș vrea să aș fi vrut să fie mai mulți colegi în sală. Nu sunt de acord cu cei care consideră că nu e suficient de important. În iulie, Comisia a prezentat documentul neoficial. Uniunea Europeană și, comer- și partenerii comerciali au inclus aspectele de mediu în aceste discuții în ultimii câțiva ani. Există mecanisme obligatorii, dar nu au fost niciodată utilizate. Deci cât de obligatorii sunt aceste măsuri cu adevărat? Se dau două opțiuni în document. Una e un parteneriat cu țările respective, a doua e o opțiune cu sancțiuni, iar Comisia utilizează un mecanism cu Guatemala și încearcă să conteste acest model, spunând că nu funcționează, dar nu e adevărat. Lucru care a devenit clar într-o reacție despre care știe și colegul Scholz. Maniera de lucru a Comisiei nu dă rezultate deocamdată. Vedem că exemplul cu Corea de Sud eh, merge în acest sens. După ani de discuții diplomatice nu s-a schimbat nimic. Vedem că lucrătorii trebuie să sufere condiții intolerabile, în ciuda acestor discuții. Dacă ne uităm la dezvoltarea durabilă în tratatele cu Mexic și cu Mercosur, există multe elemente care ne arată că nu sunt obiective concrete legate de <clears throat> despăduriri, la traficul rutier, la flora și fauna sălbatică. Acordul nu a fost ratificat, ceea ce ar trebui să fie, de fapt, o condiție prealabilă ce ne privește pe noi. Ar trebui să progresăm și uh, menționarea evaluărilor uh, legate de drepturile omului în aceste tratate și să fie și consecințe asociate cu încălcările. Ar trebui de asemenea să dăm sprijin unui tratat obligatoriu și în ce privește drepturile omului și în rest să ne gândim la priorități uh, în diverse tratate OMC și de altă natură se acordă o mare atenție durabilității, dar cu toate acestea ar trebui să continuăm eforturile și în materie de drepturile omului. Mulțumesc. Acum Carolina. Mulțumesc. Am constatat la reuniunea raportorilor din umbră pe Noua Zeelandă și Australia că noi am vrut să dăm o recomandare Comisiei pentru a stimula un capitol de uh, durabilitate și că nu suntem foarte convinși că există unitate pe cât de ambițios trebuie să fie acest capitol. Cu toții suntem de părere că competitivitatea nu ar trebui să meargă pe spinarea standardelor sociale, ale mediului sau ale drepturilor omului și ale lucrătorilor. Însă, ce facem în acest context? Pentru ca să spun foarte uh, clar, uh, dacă cineva le încalcă și noi spunem nu avem instrumente de penalizare, normal că nu suntem prea credibili. Deci dacă vrem să fim cu adevărat capabili de acțiune, trebuie să existe consecințe, e nevoie de sancțiuni mai uh, precis în orice formă o fie această sancțiune, dar știu că la începutul negocierilor ar fi bine să cerem deja că vrem aceste sancțiuni. Pentru că deși sigur că poate să creeze o senzație de neîncredere să cerem așa ceva, dar trebuie să facem pentru cetățeni, uh, să câștigăm, ce, uh, facem acest pas, să cerem încrederea cetățenilor și să știe că chiar avem un instrument pentru a pedepsi. Nu, fără mecanisme de sancțiune nu vom reuși și fără obligativitate nu vom fi credibili. Deci, ceea ce nu înseamnă că nu avem încredere în partenerii noștri, ci și într-o căsnicie, când totul e bine, normal că n-ai nevoie de niciun mecanism, sau de legi, dacă în lucrurile nu merg, atunci e bine să ai mecanisme sau legi. Aș vrea să cer comisiei să fie mai ambițioasă și cred că societățile civile ar trebui să fie și ele um, implicate. Eu zic că ar fi o situație win-win dacă am face-o și uh, în același timp, pe bază de voluntariat, ar trebui să uh, dacă e pe bază de voluntariat, ar trebui să ne gândim dacă chiar funcționează. Eu zic că nu e bine, nu uh, spun că sancțiunile se aplică tot timpul, se aplică atunci când chiar avem un caz grav, dar avem nevoie de grupuri de monitorizare care să ne explice cum funcționează și dacă nu funcționează, ce putem să facem. Trebuie să arătăm că suntem responsabili, e foarte important pentru mine și trebuie să stabilim măsuri și e nevoie de capitole de durabilitate mult mai ambițioase noi uh, ne implicăm pentru aceasta și nu numai cu țările uh, noastre, ci și în țările în curs de dezvoltare și sper că dacă uh, reușim să impunem aceste standarde să se aplice și la acordurile de liber schimb. Mulțumesc. Madlen. În această dimineață am, am fost într-un discuție mai armonioasă. Acum suntem într-o discuție mai controversată cu Comisia Europeană, dar uh, e rândul dumneavoastră să reacționați la comentariile colegilor. Um, thank, you, thank you so much. Um, the beauty of, um, of Mulțumesc. There's a lot of convergence, um, uh, but when the heat gets into this... Când uh, ascult discuția, văd că sunt multe divergențe. Deci, uh, trebuie să se facă în primul rând o evaluare a ceea ce este mai, evident, mai eficient și ceea ce este mai puțin eficient. Eu am auzit ce considerați dumneavoastră că ar putea fi o idee de convergență între noi, dar nu suntem încă la punctul acesta. M-ați întrebat și în scris același lucru. Comisia a produs un non-paper, o discuție uh, Uh, un document de discuție pe care l-a trimit la statele membre și la Parlament pentru a avea o dezbatere. Asta este ceea ce intenționăm uh, cu non-paperul. Nu e vorba de un document formal, e important să intrăm într-o discuție și vrem ca discuția să fie cât se poate de inclusivă. Uh, ne-am uh, am pus același lucru și pe pagina de internet. Uh, am avut multe activități în Bruxelles, incluzând aici briefingul tehnic uh, și întâlniri individuale. Comisia se va întâlni cu statele membre și vorbește cu ele de asemenea pentru a implica cât mai mulți din societatea civilă. Am avut și la Bruxelles foarte multe întâlniri cu societatea civilă și cu organizații care au cerut o întâlnire pentru ca să Uh, poată participa, fie că e vorba de ONG-uri de mediu, suntem într-o discuție foarte încinsă. A durat ceva timp uh, pentru ca să venim uh, cu reacții. Știu că mai sunt foarte mulți care mai au nevoie de timp de gândire și noi mai avem timp de gândire și nu putem să tragem concluziile acum. Um, pregătisem deja ceva de răspuns aici, dar aș vrea să vorbesc uh, mai întâi despre pro- proces, pentru că m-ați întrebat despre pașii următori. Noi vrem să ne continuăm să ne implicăm, avem calendarul plin și în noiembrie și în decembrie, să vedem ce fac statele membre, ce ne spun mâine, dar noi avem senzația că trebuie să mai dăm puțin timp oamenilor ca să reacționeze. Și după aceea va trebui să facem o evaluare pe baza comentariilor pe care le-am primit, despre care va fi uh, cea mai bună cale de a avansa. Într-un fel, avem un motiv pentru care avem două opțiuni, de fapt. E foarte interesant să le punem împreună, e atractiv și tentant, dar, de fapt, abordările sunt foarte diferite. Și când intrăm în detalii să le elaborăm, dar n-am timp acum să o fac, e clar că lucrurile devin mult mai complexe. Nu e vorba de Uniunea Europeană care poate să sancționeze pe nu știu cine în Guatemala și să schimbe sistemul. Cealaltă chestiune pe care am uh, constatat-o în ultimele luni uh, cu cei care au făcut cercetări, există o mare semn de întrebare despre uh, eficiența sancțiunilor, dacă chiar aduc schimbări pe piața muncii. Noi avem responsabilitatea împreună să facem, să luăm decizia bună noi, în trei ani de zile, va trebui să dăm socoteală despre ce am făcut și să arătăm că am reușit să aducem schimbări. Însă cel mai rău ar fi dacă am fi pus uh, sancțiuni care după aceea nu fac decât să înrăutățească fenomenele pe care vrem să le înlăturăm. Fie că ne place sau nu, putem să visăm sau nu, dar uh, dacă schimbăm, de exemplu, regulile, are un impact foarte clar și imediat pe Vietnam care s-a angajat cu uh, SUA și am auzit același lucru și pe al, de la alți parteneri care urmăresc dezbaterea foarte îndeaproape. Dar e clar că într-un acord comercial, așa cum uh, e cazul Guatemalei, în uh, așa numitul test pe impactul comer- de, pentru impactul comerțului, va fi uh, foarte dificil să arătăm că, de exemplu, lipsa de libertate de asociere aduce un prejudiciu cuiva. E greu de demonstrat. Foarte multe semne de întrebare și despre aceasta vrem să vorbim. Nu e vorba că nu vrem să analizăm mai departe ce se întâmplă, dar sunt multe semne de întrebare pentru noi. Vedem atât din partea comunității de mediu cât și de dezvoltare tot felul de îngrijorări despre ce se va întâmpla Um, ce vor face țările mai sărace. Eu cred că angajamentul este un, o manieră mai ușoară de uh, trebuie măsurat și întrebarea e, de exemplu, la acordul de la Paris, toată lumea s-a pus de acord pe un sistem voluntar care trebuie pus, de exemplu, în uh, acordul de liber schimb și uh, trebuie dată și o sancțiune acestuia. Întrebarea e care este impactul pe comunitate există și eforturi foarte uh, de implementare a lor, acum că SUA, de exemplu, dorește să iasă din acordul de la Paris. Ceea ce e foarte clar și ceea ce am reținut din toate discuțiile noastre e că trebuie să ne îmbunătățim. Nu putem să continuăm cu business as usual, nu putem să nu schimbăm nimic. Întrebarea e dacă îmbunătățirile necesită legisla schimbări legislative. Ceea ce vom pune noi aici pe hârtie trebuie să poate să fie și practicabil. La grupurile de consiliere la nivel intern se pregătesc do diferite documente și la conferințe se discută despre cum se poate implica mai bine societatea civilă și noi vom uh, studia rezultatele. Am asuzit deja câteva comentarii aici. Trebuie să ne uităm mai bine la felul în care sunt înaintate plângerile și va trebui să ne gândim mai bine ce facem. Abilitatea de a opera în grupurile uh, de consiliere e de asemenea un lucru la care trebuie să ne uităm. Grupurile de monitorizare trebuie să participe și ele, dacă să vedem dacă sunt gata să uh, ne dea agenda, dacă avem uh, aceste instrumente de monitorizare, dacă suntem mai bine echipați, cred că vom avea un impact uh, mai direct în monitorizarea eficienței acestor prevederi. Un alt comentariu pe care l-am auzit și aici este că avem un mecanism de fapt, Uniunea Europeană nu a lansat niciodată un caz de soluționare a, litigi, a litigilor până acum, deci nu avem nicio experiență în materie, dar Comisia de exemplu, s-a analizat cazul uh, Coreei, avem un mecanism de soluționare a litigiilor, mecanismele sunt obligatorii, deci, uh, repet, nu sunt pe bază voluntară și faptul că nu l-am folosit până acum cu Corea, uh, da, am fi putut să o facem înainte, dar am avut un guvern nou acolo, am vrut să dăm o șansă guvernului nou, mă uit și la Guatemala, dar analizăm situația, suntem de părere că și cu un domeniu de aplicabilitate mai mare uh, suntem convinși, deci, că uh, din cauza uh, sancțiunilor lucrurile nu o să meargă mai bine soluționarea litigilor trebuie început, trebuie început să folosim mecanismele care sunt, încercăm să analizăm ce putem face. Parteneriatele cu statele membre au fost menționate aici, multe resurse și capital se găsesc în statele membre. Am auzit și despre o uh, colaborare mai bună cu Organizația Internațională a Muncii, ILO, uh, încearcă și el să folosească pârghile suplimentare pe care le creăm noi. Avem uh, și ILO implicat în uh, exercițiile de monitorizare. Avem așadar o paletă largă de lucruri la care putem să acționăm mai bine. Mai avem o întrebare în legătură cu acordurile de liber schimb. Înțeleg că capitolele despre dezvoltare sunt peste tot și cu țările de, din Mediterana avem o astfel de clauză. Noi sperăm, sperăm să relansăm negocierile cu lor, capitolele de uh, dezvoltare sustenabilă, fie că e vorba de Tunisia sau de Mexic sau de Chile, de Chile, care sunt toate acorduri uh, existente, au capitole care sunt negociate pentru că se modernizează. Mă uit la colegul meu care se ocupa de Africa de Sus, Sud, dar și la EPA, ne uităm la mecanismele TSD în cadrul uh, umbrelei uh, EPA. Deci, cred că suntem pe calea cea bună în ceea ce privește includerea capitolelor TSD. Un lucru pe care mai trebuie să-l mai spun despre Guatemala, când uh, facem analiza noastră, Guatemala este în aplicare 3 ani, deci măcar un an trebuie pentru a crea comisiile pentru uh, Uh, partenerii noștri care nu știu neapărat ce înseamnă acorduri liber schimb și societatea civilă. Nu putem să așteptăm ca societatea civilă să fie deja organizată. Avem uh, grupuri de consiliere și avem un dialog. A durat trei zile pentru a continua și trebuie să dăm o șansă acordului pentru ca să intre în vigoare. Deși eu l-am acompaniat pe domnul Lange într-o vizită în Vietnam, cred că în continuare trebuie să transmitem mesajul mai repede. Vorbeam de parteneriatele uh, pe care putem să le avem pentru a îmbunătăți uh, toate căile de comunicare și pentru a ajunge la obiectivul pe care îl dorim. Acesta este o altă cale, o altă pârghie pe care trebuie să o folosim. Sunt sigură că am uitat de câteva întrebări, dar sunt conștientă că sunteți limitați cu timpul. O să ne bucurăm foarte mult dacă putem să mai vă dăm răspunsuri la unele din problemele pe care le-ați menționat aici. Ceea ce pot să spun însă că în momentul de față avem uh, păreri foarte divergente când e vorba de cea mai eficientă punere în aplicare. Însă e clar că părerea comună este că trebuie să facem mai multe și la mecanismele pe care le avem sunt cu siguranță și lucruri pe care putem să le îmbunătățim. Mulțumesc, Madlen. Permiteți-mi să repet o întrebare. Ați menționat îmbunătățirea în non-paperul vostru și dincolo de punerea în aplicare, sigur că sunt pași de îmbunătățire pe care îi vedem am văzut o îmbunătățire și la capitolele de dezvoltare sustenabilă din CETA. Dar întrebarea mea este cum se poate ca acum Comisia să prezinte în negocierile cu Mexicul o variantă veche, un model vechi, fără nicio îmbunătățire. În legătură cu situația din cadrul Parlamentului European, în care n-a fost uh, ușor să obținem o majoritate, măcar pentru acordul, nici măcar pentru acordul CETA. Deci în acest context chiar pun întrebarea. Dacă eu aș fi comisia, aș prezenta în negocieri măcar îmbunătățirile la care am ajuns în capitolul TSD. Pentru că acestea sunt o bază pentru negocieri. Dacă rezultatul negocierilor ar fi mai rău decât propunerea inițială, atunci nu aș avea un risc să găsesc o majoritate în Parlament. Deci de ce propunerea pe Mercosur și pe Mexic a venit cu documentele vechi, cu standardele vechi? Poate că putem chiar spune că sunt la stadiul de acum 3-4 ani. Uh, Cred că eu am o evaluare oarecum diferită, în sensul că la CETA, și am uitat să vă răspund la întrebare, într-adevăr, și îmi cer scuze, CETA a intrat într-adevăr în vigoare, ne pregătim pentru uh, o revizuire timpurie. Eu chiar uh, încerc să găsesc date pentru a face acest lucru. Uh, Poate sunt aspecte tehnice, Canada e foarte ocupată cu revizuirea NAFTA, care ocupă pe toată lumea, îi ține ocupați pe toți, dar uh, uh, cred că am, am uh, trimis deja o scrisoare Canadei și domnul Champagne intenționează să mai trimită una. Primul lucru pe care încercăm să-l facem cu Canada este să le spunem și lor despre dezbaterea noastră. Uh, Uh, s-ar putea să fie o problemă de sincronizare, este o dezbatere care nu este finalizată. Am ascultat uh, părerile dumneavoastră de aici, dar părerile sunt multe și împărțite. Nu cred că putem spune că dezbaterea s-a încheiat, deci în mod clar uh, va continua și anul următor. Asta nu înseamnă uh, nimic, pentru că este o agendă care evoluează și uh, în lumina acestui lucru veți vedea că la Mercosur s-a introdus o clauză de revizuire similară cu cea de la CETA. Uh, în ceea ce privește textul, apreciez faptul că nu este ușor să fie înțeles, dar ceea ce am adus noi ca îmbunătățiri sunt multe lucruri care nu trebuie neapărat să reflecte în acord. Dacă spunem că am nevoie de un grup uh, intern de experți care să mă ajute să funcționez uh, și avem deja bugetul pentru asta, să ai un consultant care să te ajute cu uh, călătoriile și așa mai departe, toate astea nu se reflectă în acord. Deci sunt uh, o grămadă de lucruri care trebuie puse pe hârtie ca să fie vizibile, dar nu se regăsesc în acord. La fel există o reflexie la care încă primim comentarii și observații despre eficientizarea părerilor uh, societății civile, dincolo de grupul, de, uh, grupul consultativ. Analizăm situația și încă nu am un răspuns, dar nu este uh, Uh, neapărat un lucru care trebuie să se regăsească în acordul de liber schimb. Oricine poate veni cu o plângere acum uh, și acum vreo două săptămâni am primit o plângere legată de Peru de la un ONG. Deci canalele există deja și se, se pot utiliza. De asemenea, dacă vorbim despre îmbunătățiri, mm, este cu Organizația Internațională a Muncii, toate astea nu trebuie neapărat să se regăsească din nou în, uh, în acord. Uh, în ceea ce privește Parisul, am discutat uh, cu francezii care sunt foarte interesați de mediu sub egida domnului Macron și am întrebat dacă nu vor să introducem capitole legate de mediu. Uh, propunerea lor a fost să uh, stabilim niște lucruri de principiu și apoi să avem un plan de acțiune pentru a vedea ce putem face ca să îmbunătățim situația. Am vrut să aduc această nuanță, deci nu e un acord depășit pentru că îl tot actualizăm, dar handicapul este că în acorduri stabilim principii, nu intrăm în toate detaliile. Da, bineînțeles, înțeleg acest lucru, dar dacă se face o comparație între textul CETA și textul Mexic, în textul CETA avem un, uh, o cerință de a îmbunătăți legislația internă uh, în ceea ce privește standardele Organizației Internaționale a Muncii și că este dreptul lucrătorului să se plângă dacă apare o problemă cu aceste standarde. Și știți care este situația în Mexic. Presupun că o cunoașteți foarte bine. Această cerință ar fi extrem de importantă pentru Mexic. Și nu înțeleg de ce Comisia nu propună un nivel asemănător cu cel pe care îl avem în CETA. Aveți un răspuns pentru mine? Um, yes, we, we have, um, and I think, uh... Da, cred că am uh, primit de aici o întrebare extinsă din partea doamnei Mosca legată de uh, multe dintre aceste aspecte. Am trimis un răspuns extins și poate ar trebui recirculat. Există și un răspuns legat uh, de CETA. Bineînțeles, vă stau la dispoziție pentru orice clarificări ulterioare. Deci nu cred că avem CETA minus. Um, um, Mulțumesc, Madeleine. Sunt convinsă că ne vom întoarce la acest subiect și vom avea discuții ulterioare. Coordonatorii au decis să există o întrebare cu solicitare de răspuns oral și rezoluție și vom încerca în continuare să îmbunătățim punerea în aplicare a capitolului pentru dezvoltare durabilă și comerț. Mulțumesc foarte mult și ajungem la ultimul nostru punct de pe ordinea de zi, 23. Schimbul de opinii cu Comisia privind regulamentul de punere în aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane. First, we will hear the implementation process. Întâi o să vorbim despre procesul de implementare, o să auzim părerea comisiei reprezentată de domnul Martin de la DigiTrade. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să mulțumesc Comisiei INTA pentru că a oferit Comisiei această oportunitate de a explica evoluțiile recente în ceea ce privește aplicarea mecanismului de stabilizare pentru banane, care este inclus în acordurile de liber schimb între UE și Columbia, Peru, Ecuador și țările din America Centrală. În termen general, trebuie să spun că mecanismul de stabilizare funcționează bine și până acum se dovedește a fi un instrument util. Modificările acestui mecanism, care au fost introduse în 2017 la solicitarea Parlamentului European și a Consiliului, atunci când Ecuador s-a alăturat acordului, au îmbunătățit funcționarea sa, în special pentru a crește fluxul de informații între Comisie, statele membre și Parlament și Consiliu. Acum există un avertisment timpuriu când uh, importurile ating 80% din prangul anual. Mai mult s-a crescut transparența, datele legate de transportul sunt puse la dispoziție într-un mod mult mai prietenos și regulat din aprilie în acest an, deci Trade publică pe site-ul său, odată la două săptămâni, o foaie de informare dedicată. For his part, uh, Digitax Sud... Uh, Digitax Sud a îmbunătățit accesul la date legate de mecanismul de stabilizare pentru banane în baza de date de supraveghere. În ceea ce privește uh, Uh, cele mai recente evoluții din 2017, când importurile de banane din Nicaragua și Guatemala au depășit uh, pragul de avertisment timpuriu de 80%, Comisia a alertat pe diversi actori implicați, Consiliul Parlament, uh, Comisia INTA, în scris și a transmis informațiile relevante legate de banane. Apoi, când s-a atins uh, procentajul de 100%, Comisia a făcut o analiză atentă a efectelor acestor importuri, evaluând dacă s-a uh, creat o distorsiune pe piața bananelor proaspete. După cum știți, în 2017 concluzia, Comisia a ajuns la concluzia că nu s-a creat nicio distorsionare a pieței și de aceea uh, Uh, prețul uh, preferențial de 97 de euro pe tonă în loc de prețul de 122 de euro pe tonă nu a fost suspendat. Trebuie să vă spun în legătură cu eficiența mecanismului faptul că uh, tarifele preferențiale nu au fost suspendate. Asta nu înseamnă că mecanismul de stabilizare nu este eficient. După cum știți, acest mecanism Uh, prevede această posibilitate de a suspenda tarifele preferențiale, dar doar dacă se îndeplinesc anumite condiții. Și deci nu este o suspendare automată. Suspendarea este justificată doar dacă importurile produc sau amenință să producă o distorsionare a pieței. Tocmai de aceea mecanismul uh, uh, are nevoie ca Comisia să facă o evaluare de impact a importurilor pe piața europeană. Uh, faptul că s-au depășit mai multe mecanisme de avertizare în acest an este chiar o dovadă a eficienței mecanismului pentru că ne, permit, uh, ne permite să evaluăm uh, la mai multe nivele. În 2017, Comisia a concluzionat că um, cantitățile relativ mici care au depășit pragurile uh, care în Nicaragua și în Guatemala erau 1-2% din totalul importurilor, nu provocau niciun fel de probleme pe piața bananelor din UE. Dar trebuie subliniat că în cazul Nicaragua, care a depășit pragul destul de devreme în acest an, în luna mai, prin comparație cu luna noiembrie anului trecut, Comisia a avertizat uh, autoritățile din Nicaragua și celelalte părți semnatare că Comisia va lua o decizie ca urmare a evoluției pe piață. Vreau în cele din urmă să spun că, în mod normal, acest mecanism va expira la sfârșitul anului 2019. Totuși, în conformitate cu uh, angajamentul din declarația comună atașată la acord, Comisia va evalua situația producătorilor de banane înainte de a închide acest mecanism și vom examina dacă este necesară prelungirea acestui mecanism. În această evaluare vom lua în calcul uh, nevoia de producție de banane în UE în cele mai bune condiții, mai ales în regiunile cele mai îndepărtate care suferă de handicapuri structurale semnificative. Mulțumesc! Mulțumesc și acum o să le dau cuvântul raportorilor noștri, domnul Winkler, care ține locul domnului Matov. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Nu o să fac decât să citesc uh, intervenția colegului Gabriel Mato în ceea ce privește acest uh, subiect. În august, Guatemala a depășit uh, pragul stabilit prin acordul bilateral semnat de UE cu această țară, dincolo de care poate fi declanșat uh, acest mecanism de stabilizare. Nicaragua a depășit cu 275%, Peru a depășit trei ani la rând, Costa Rica la fel. Deci Comisia trebuie să analizeze situația piațelor de banane din UE și să discute cu producătorii înainte de a declanșa mecanismul. În niciunul dintre cazuri, Comisia nu a considerat necesar să declanșeze acest mecanism pentru că, în conformitate cu analiza sa, nu a existat o distorsionare clară a pieței și producătorii nu au fost afectați negativ. Toate aceste uh, lucruri sunt justificate din punct de vedere juridic, dar există și o responsabilitate politică și nu mă simt confortabil să, spun, să le spun producătorilor că, în ciuda faptului că țările și-au depășit pragurile în mod deliberat și provocator, nu s-a luat nicio măsură. Aș vrea să vă reamintesc că pentru a compensa uh, aceste tarife preferențiale am uh, acordat niște clauze de salvgardare producătorilor europeni care, care nici acestea nu au fost niciodată aplicate. Trebuie să aplicăm mecanismele pe care le-am convenit și din alte motive. Dacă nu facem asta, atunci exportatorii de banane vor profita de lipsa noastră de acțiune și vor continua să exporte, pentru că au beneficii datorită uh, acestor tarife scăzute. S-au înregistrat progrese semnificative la ultimele negocieri cu Ecuador datorită comisarului uh, Malmström care îi mulțumim pentru angajamentul său. Și un alt motiv de îngrijorare este expirarea mecanismului în 2019 și vreau să știu ce alternative are Comisia pentru viitor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Inmar ține uh, locul lui Sorin la SND. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc și Comisiei pentru că a monitorizat uh, subiectul și pentru că a lucrat atât de mult la mecanismul de stabilizare a bananelor. După cum ați spus și dumneavoastră, este un subiect extrem de important în regiunile uh, îndepărtate, în special în insulele Canare, în Spania, care depind foarte mult de banane. Aș vrea ca situația să stea altfel, dar noi reprezentăm 60% din producția europeană. Deci monitorizarea este esențială. Aș vrea să subliniez de asemenea că informația circulă mult mai bine prin aceste foi de informare pe care le încărcați pe site-ul dumneavoastră, dar vreau să vă rog să faceți schimb de informații mai bine și cu eurodeputații. Este o, uh, se pune problema um, oferirii de informații către producători, dar și noi trebuie să primim aceste informații pentru că nu ne putem face treaba dacă nu avem informațiile la zi. Există un subiect de care sunt îngrijorat în acordul de asociare cu America Centrală. Există o creștere, o scădere progresivă a taxelor aplicabile bananelor, care vor ajunge la 75 de euro pe tonă de la 1 ianuarie 2020. Mecanismul de stabilizare expiră la sfârșitul lui 2019. Deci în 2020 avem o situație neobișnuită, o reducere permanentă a cotelor tarifare, dar niciun mecanism de stabilizare. Poate ar fi logic să facem o evaluare Întotdeauna e bine să facem o evaluare, dar vă rog să înțelegeți calendarul, pentru că deja se trag semnalele de alarmă, trebuie să emitem un uh, semnal de alarmă către Nicaragua încă din luna mai. Uh, li s-a spus că va trebui să fie folosit mecanismul. Deci este un sector foarte sensibil și nu sunt foarte convinși că mecanismul de uh, stabilizare funcționează și trebuie să-i convingem pentru că altfel vom avea uh, situații destul de dificile cu aceste regiuni periferice și ultraperiferice. Pentru că sunt familii care depind în întregime de acest uh, venit. Și o ultimă observație. Vă rog să ascultați Parlamentul European. Ați recunoscut că amendamentele Parlamentului legate de praguri pentru avertizarea timpurie au funcționat și s-au dovedit eficiente. Deci, vă invit să ascultați părerea noastră pentru că, în general, venim cu idei foarte bine gândite și concepute, pentru că întotdeauna ne gândim la eficiența măsurilor pe care le propunem. Mulțumesc. Domnul Scholz. Mulțumesc. Încă o dată două remarci din partea mea. Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru informații și sunt de acord și cu colegii că e important ca la timp să se primească avertismentele și să se reacționeze. Fiind dat că s-a discutat încă o dată despre dependența de producția de banane, aș vrea să fac o remarcă poate puțin uh, obraznică, să spun. Cerem din partea ce, țărilor terțe să-și verifice producția, să dezvolte noi produse, să vină cu produse prelucrate pentru ca să aibă o industrie proprie și economie bună. Dar întrebarea e ce facem noi cu producția de banane și mă refer aici la regiunile ultraperiferice. Și aici trebuie să răspundem la câteva întrebări, pentru că dacă vorbim despre perspective și evoluții, aceasta înseamnă și să vedem ce facem cu bananele așa numite echitabile și cu acordurile aferente și cu bananele bio. Adică trebuie să ne gândim cum putem să găsim o valoare adăugată la producția de banane ca un criteriu în uh, clauzele de salvgardare, de exemplu. Și deci, din această perspectivă, eu cred că ar trebui nu numai să ne uităm la cantități și să încercăm să le verificăm pe acelea, ci să vorbim și despre schimbarea la nivel calitativ, îmbunătățirea necesară din punct de vedere calitativ, care să fie de asemenea un jalon și să avem posibilități să folosim posibilitățile pe care le avem când vorbim despre modificarea producției și consumului de banane din motive ecologice, să nu uităm că mai avem și un argument suplimentar când vorbim despre prag, pentru că pragul este un instrument foarte bun pentru a verifica acestea, pentru a vedea când s-a depășit pragul. Sistemul actual e depășit, cred că trebuie să gândim dincolo de el, trebuie să venim cu propuneri noi și nu numai în schimburile directe, ci și atunci când vorbim de evaluare a felului în care se contribuie la o îmbunătățire a dezvoltării în anumite țări. Mulțumesc! Uh, Acesta a fost schimbul de păreri. Cu siguranță vom continua să monitorizăm uh, îndeaproape sectorul bananelor. Deci comisia este sub control și vom reveni și vom discuta la comisia noastră. Mulțumim foarte mult! Punctul meu favorit de la fiecare ședință, diversele. I assume. Se pare sau presupun că nu este nimic de discutat aici și ultimul uh, punct este să vă anunț că următoarea reuniune este pe 9 noiembrie. Ne vedem curând!